Okay, colleagues. We... Dragi colegi, avem o după-amiază destul de încărcată. Sigur, începem cu comisarul Calas, cu revizia uh, de la jumătatea trimestrului și apoi uh, ceilalți patru coordonatori TNT pentru schimbul de opinii deci o să fiu din nou strict cu timpii de vorbire, nu trebuie să o luați personal, dar nu am ce face. Și fără să mai lungesc discuția, o să încep cu domnul Calas, domnul comisar Calas, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, mă bucur foarte mult să vă prezint această revizie care a cuprins toate proiectele multianuale acoperite de bugetul TNT. Coordonatorii TNT au contribuit direct la această revizuire și vor ajuta la uh, punerea în aplicare a rezultatelor sale. Această revizuire vă va oferi o imagine clară a stării de fapt de astăzi și a celor 13 proiecte prioritare. O să mă concentrez în primul rând pe rețeaua și poziția sa actuală. După cum ați înțeles deja de la unii coordonatori, ne confruntăm cu o situație oarecum ambiguă. Pe de o parte, statele membre își continuă eforturile de realizare a rețelei transeuropene de transport, în ciuda dificultăților uh, economice cu care se confruntă. Unele proiecte sunt întârziate din cauza lipsei de resurse, punerea în aplicare este încetinită proiectele majore se confruntă cu dificultăți în lansare pentru că ele implică investiții majore. Un alt lucru pe care l-am observat este că ne confruntăm încă cu foarte multe proiecte naționale care nu sunt neapărat uh, legate sau sunt legate doar parțial. Și suntem cu toții de acord că o structură de transport integrată este esențială pentru dezvoltarea Unii Europene proiectele majore, cum ar fi linia feroviară de mare viteză între Lisabona și Madrid, și altele care sunt în faza de începere a construcției nu s-au lansat încă. Investițiile ERTMS progresează bine în state precum Italia sau țările de jos, Austria și Danemarca, dar se confruntă cu dificultăți în Germania și în, în alte state, ceea ce împiedică interoperabilitatea de care avem nevoie pentru o piață internă funcțională la nivelul transporturilor. Însă mă bucur pentru investițiile și eforturile continue făcute. În 2010 am realizat finalizarea unor secțiuni uh, transfrontaliere, cum ar fi uh, legătura de mare viteză între Liege și Aachen sau podul feroviar între Strasbourg și Kiel, precum și serviciul între Perpignan și Figueras, Spania și Franța. Bugetul TNT se concentrează mai ales pe acțiunile transfrontaliere și priorități precum interoperabilitatea modurilor de transport. Sunt acoperite 92 de proiecte selectate în cadrul unei uh, cereri de oferte care urmează să fie implementate în perioada 2007-2013. Cele 92 de proiecte reprezintă două treimi din bugetul total al TNT din această perioadă, 5 miliarde din peste 10 miliarde. Valoarea totală este de 32 de miliarde. Uh, Alte 78 de proiecte sunt în curs de desfășurare și vor continua până la 2013 și după aceea. Ele au fost analizate în detaliu de experți interni și externi și uh, raportul pe care îl aveți în mână acum este rezultat, un rezultat al acestei analize. Raportul arată că bugetul este foarte bine gestionat, dar uh, totodată proiectele sunt susținute a existat un număr foarte mare de proiecte, dar 30% din, din buget a rămas neatins și proiectele vor continua și în următoarea perioadă bugetară până dincolo de 2016. Evident, nu e o uh, metodă foarte bună de gestionare a bugetului. Prin urmare, propun uh, realizar, uh, realizarea unui echilibru, astfel încât proiectele să continue încă 2 ani, dar după 2015 toate uh, costurile să fie tăiate. Trebuie să avem condiții stricte de natură tehnică, politică și financiară. Această decizie va permite finalizarea încă 29 de proiecte, astfel încât doar 6% din buget să rămână nefolosit. Bugetul redus în viitoarele luni va fi reinserat în programul 3, ă, TNT. Peste 300 de milioane de euro vor fi reinserate în cererile de ofertă pentru 2011, 2012 și bugetele viitoare s-ar putea să fie crescute și în urma altor ă, anulări. După cum știți, acordăm foarte mare importanță transparenței și responsabilității. Acest raport vă oferă toate detaliile. Revizuirea nu a fost un exercițiu ușor bugetul va fi folosit cât mai bine cu putință. Asta înseamnă că nu vom bloca bugete pentru proiecte care nu oferă rezultate, pentru că nu dăm bani pe termen limitat. Totodată, după cum am mai spus, în cazul prelungirilor acordate, condițiile impuse vor garanta finalizarea proiectelor. Toate condițiile vor permite reducerea bugetului și realocarea acestuia într-un mod mai corect. Dați-mi voie să vă reamintesc că din bugetul total de 8 miliarde de euro, mai puțin de jumătate nu sunt încă alocați. E o diferență foarte mare față de alte bugete ale Uniunii. Ne aflăm doar la jumătate și ne confruntăm deja cu constrângeri financiare. Deci vreau să susțin revizuirea bugetară și viitorul cadru financiar. Stimați deputați, voi încheia uh, prezentându-vă felul în care a evoluat politica TNT. După cum vă amintiți, al doilea document de consultare a fost publicat anul acesta în mai și prezentat la conferința de la Zaragoza. Aproape 250 de contribuții au fost primite din partea statelor membre și a tuturor sect- organizațiilor sectoriale, regionale, factorii interesați, asociații, reprezentante ai uh, actorilor locali. Și vă voi prezenta acum rezultatele acestei consultări, subliniind totodată metodologia uh, reținută pentru revizuirea acestui program. Acest pas intermediar va fi luat tot anul acesta ca un pas necesar înainte de revizuirea prevăzută pentru primăvara lui 2011 văd clar din revizuire uh, apariția unei rețele nucleu, rezultate pozitive și investiții continue la nivel transfrontalier și inter, la nivel de interoperabilitate. Se vede că aceste rezultate așteptate de mulți se uh, obțin pas cu pas. Uh, Coordonatorii vor participa la aceste lucrări astfel încât coridoarele să fie bazate pe o analiză coerentă și să ia naștere în cadrul rețelei nucleu. Angajându-mă în continuare să colaborez mă angajez în continuare să colaborez cu dumneavoastră cât mai strâns cu putință și să vă prezint rezultatele în continuare până la sfârșitul acestui an. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Vom continua acum cu coordonatorii. Trebuie să calculez uh, timpii de vorbire, deci să fac puțin aritmetică. Coordonatorii trei minute fiecare, vă rog. Domnul... Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare. Documentul este foarte interesant și declarațiile pe care le-ați făcut poate că mai necesită câteva precizări, dar uh, sunt uh, de perspectivă oricum. Oricum, tematica ne este cunoscută de câțiva ani. Suntem ca la un refren periodic. Se spune mereu, uh, suntem prioritare, doi se fac puține progrese, trei nu sunt bani. Eu nu cred că cu aceste criterii putem să păstrăm în continuare aceste priorități, să creăm priorități noi și să creăm și impresia că vom reuși să le și finalizăm într-o bună zi. Eu cred că modalitatea dumneavoastră de a aborda problema este mult mai realistă. Avem așadar nevoie de mai puține priorități, avem nevoie de o concentrare a fondurilor. <clears throat> Mă bucură și faptul că ați spus că această extindere a termenului cu încă 2 ani trebuie legată de anumite obligații și anume ca proiectele să fi fost deja demarate astfel încât să nu facem o prelungire de termen pentru un proiect nedemarat, care e posibil să nu demareze nici peste alți doi ani, pentru că astfel s-ar pune undeva uh, în rezervă niște fonduri pentru ceva ce, unde nu se vor utiliza. <clears throat> În opinia mea, proiectele ar trebui să se limiteze în viitor pe proiecte transfrontaliere pe zone congestionate, cele zone care sunt deja cunoscute, și va trebui să încercăm să găsim o politică coerentă și cu alte domenii de politică, cum ar fi cea regională și cea de mediu. Eu cred că e mo- momentul ca atât în Parlament, dar și în relația cu Comisia să dăm dovadă de o abordare mai concretă. Acest lucru nu va fi doar în beneficiul finanțării, pentru că se utilizează și uh, fonduri de coeziune, ci ar însemna un plus pentru multe regiuni. În cadrul PPE vom analiza cu atenție acest document și cred că vom putea veni cu contribuții constructive. În orice caz, mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați oferit-o. Mulțumesc, domnule Groș, domnule Alcadroi. Dank u wel, meneer eh, de voorzitter, commissaris. Eh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Este evident că avem nevoie de o abordare foarte clară și trebuie să începem să analizăm și să tragem concluzii. Sunt foarte multe întârzieri. Asta reiese clar din uh, document. 35% din proiecte nu își respectă termenul inițial. Motivele sunt diverse, desigur. dar trebuie să îmbunătățim lucrurile. Alegerea noastră și propunerea de a prelungi o serie de proiecte cu încă 2 ani și a regrupa fondurile care nu au fost uh, adecvate, care nu au fost folosite, este o idee foarte bună pentru că nu vrem ca banii să se piardă. Aș dori să vă întreb ce fel de priorități, uh, la ce fel de priorități vă gândiți și unde ar putea merge acești uh, bani uh, veniți în plus. Și totodată să vă întreb dacă ne puteți confirma că unele proiecte care se găsesc într-o situație mai specială vor fi incluși în uh, noile priorități și vor primi finanțare de la TNT în viitor prin planul financiar multianual. În uh, următoarele luni vom dezbate prioritățile, le vom uh, pune pe hârtie, vom fi creativi, încercând să vedem cum putem folosi banii limitați pe care îi avem la dispoziție și trebuie să analizăm fondurile de coeziune și fondurile structurale să vedem dacă nu pot fi ele implicate și redirecționate înspre investiții mai profitabile. De asemenea, coordonarea este esențială. Dacă vrem valoarea adăugată la nivel european, atunci Europa trebuie să folosească acești coordonatori și să coordoneze calendarul și managementul proiectelor. Vă doresc succes în activitate, vrem să auzim idei, vrem să jucăm un rol, dar uh, socialiștii vă doresc foarte mult succes. Doamna Meissner, trei minute acum, spune președintele. Mulțumesc, domnule uh, președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru prezentare și pentru documentul transmis. Cred că toate intervențiile noastre vor aborda aceeași chestiune pentru că problemele sunt cunoscute. Am să încep cu uh, declarația dumneavoastră, obiectivul de a avea o piață liberalizată în domeniul uh, feroviar, obiectiv care există doar pe hârtie. Știu că se tot vorbește că și Germania nu pune întotdeauna doar frâne, pentru că parțial încă nu este o, o departajare clară, o separare între proprietarii de rețea și operatori, așadar lipsește o liberalizare de plină a pieței. Apoi v-ați ferit la Saragosta și cum anume se poate dezvolta în continuare piața feroviară, cum se pot obține mai multe finanțări, cum se poate face o selecție bună. Și în al treilea rând, întrebarea mea, care se leagă de cele spuse dumneavoastră, spuneați, ceea ce este corect, că se dorește uh, punerea unor condiții uh, clare, uh, politice, tehnice, uh, pentru obținerea unui astfel de uh, licitație sau selectare unui astfel de proiect? Ce anume înțelegeți prin um, obligații politice? Vă întreb asta pentru că azi dimineață am auzit că uh, din țările baltice nu există decât autobuze care merg spre Polonia și că Letonia și Lituania au mult prea puțini bani, la fel ca și Grecia și Bulgaria și s-ar putea să lipsească aceste căi ferate și în viitor. De aceea vă întreb dacă condiția politică ar fi aceea ca să ne stabilim ca obiectiv principal o cale ferată transeuropeană și dacă statele membre nu au fonduri, atunci acestea li se vor pune la dispoziție. Sau cum vă imaginați această condiționare politică? Mulțumesc. Domnule Kramer, trei minute. Mulțumesc. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare și cred că este o premieră ce ne-a spus astăzi, pentru că prima dată Comisia se întreabă de ce nu ne-am atins obiectivele, face o analiză și stabilește și criterii de ce. Eu consider că este bine să se stabilească criterii, uh, fie realizați asta, asta și asta în decurs de 2 ani uh, sau nu mai primiți finanțarea. Domnul Croș spunea că prioritățile vor fi aspectul transfrontalier și zonele congestionate. Sunt și eu de acord, dar dar dacă acum stabilim noi priorități, trebuie să fie clar că trebuie să ne limităm în alte parte. Și proiectele majore de exemplu, în Germania, dacă se realizează Stuttgart 21 și tronsonul prin pădurea Thüringen, atunci în următorii 20 de ani ne vor lipsi 70% din fondurile pentru investițiile în infrastructură. Și atunci nu putem să ne plângem dacă nu există fonduri și pentru alte proiecte, fie că e vorba de Dresda-Berlin, Dresda-München. Așadar, vreau să spun că din cele patru proiecte majore în Europa, trei sunt cu participare italiană, pentru care nu există un concept de finanțare, printre altele și podul de la Messina. Dacă condițiile dumneavoastră sunt luate în serios de a avea conceptul de finanțare pe termen mediu în decurs de 2 ani, sau <clears throat> se renunță la aceste proiecte uh, tunelul spre Basel, de exemplu, sau podul de la Messina, pentru că dacă stabilim astfel de priorități, așa cum a menționat și domnul Groș, uh, o susținem, așa cum s-a decis și la Saragossa. Cred că, în primul rând, trebuie descongestionate zonele cu trafic major, iar abia apoi să trecem la extinderi există și rezistență din partea populației. De exemplu, Lyon-Torino, Stuttgart 21, este un proiect care nu vizează doar uh, orașul Stuttgart, ci și întreaga Germanie și ne suntem întrebați uh, și din alte țări cum se va proceda. Și, bineînțeles, dacă statele membre nu vor să realizeze un proiect, atunci nu o fac. Uniunea Europeană poate să facă ce vrea. De aceea, cum veți aborda aceste trei tipuri de rezistență? Și un ultim punct, foarte pe scurt, la repartizarea costurilor sau la cofinanțarea cu fonduri UE. Proiectele majore beneficiază de 25%, dar alte segmente ca Rail Baltica beneficiază doar de 10-15%. Și aici poate că ar trebui să ne gândim dacă nu ne schimbăm oarecum uh, prioritățile. Mulțumesc! Mulțumesc, ne președintele! Au la dispoziție uh, restul deputaților acum câte două minute. Domnul Cancian. Subito. Foarte repede, da. Mulțumesc, mulțumesc domnului comisar, care a reușit să facă o prezentare foarte bună, reasumând toate proiectele și sper că asta ne va da timpul să le analizăm. N-am reușit să le văd pe toate în acest scurt interval, dar am reținut că problema întârzierilor Există, există probabil din motive birocratice, alegeri politice la nivel local, dar sunt și costuri de cofinanțare care, din păcate, reprezintă astăzi o mare problemă. Deci nu e vorba doar de o întârziere cauzată doar de dragul întârzierii. Ne aflăm într-o situație de criză în prezent, e vorba de șomaj foarte mare și nu e uluitor să vedem că avem întârzieri, începând cu noi și până la ultima regiune prin care trec aceste coridoare. Prin urmare, sunt convins că definanțarea sau aceste rezerve privind pozițiile locale nu ne va ajuta să influențăm acea regiune sau acel stat, ci mai degrabă va bloca un coridor. Și mă mir că astăzi, în această revizuire la jumătatea intervalului, discutăm despre fezabilitatea sau prioritățile între PP1 sau PP6, așa cum a spus domnul Kramer nu cred că e nici momentul și nici locul potrivit să uh, facem acest lucru. Fiindcă dacă punem în criză PP1 sau PP6, vom face de fapt 100 de... ne vom întoarce cu 100 de ani în urmă. Uh, facem când un pas înainte, când un pas înapoi. Odată ce am stabilit prioritățile, acestea trebuie făcute. Și dacă nu s-a realizat la nivel local ceea ce ne-am propus, uh, aceste lucruri pot fi rezolvate, fiindcă de-a lungul coridorului totuși au fost și lucrări finalizate. În al doilea rând, nu trebuie să ne ocupăm de definanțări, deci nu trebuie să trecem la definanțări, fiindcă asta va bloca coridorul. E bună prelungirea pe 2015 și în ceea ce privește realizarea, cred că trebuie să facem acest mare efort pe care și Barroso și dumneavoastră l-ați menționat mai mult deodată. Mulțumesc! Domnul Liberațchi, acum două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Exact ca domnul Al-Kadraui, aș dori și eu să îl felicit pe domnul comisar pentru munca derulată și în ceea ce privește proiectele, cred că rețelele TNT uh, se descurcă foarte bine. Am câteva comentarii, domnule comisar. N-ar trebui oare să facem o corelare între fondurile de coeziune pentru a deservi mai bine rețeaua transeuropeană? Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte cu privire la modul în care fondurile sunt folosite în statele membre pentru TNT, pentru că trebuie să încercăm să combatem aceste întârzieri care sunt cauzate de finanțări la nivelul TNT. Aș vrea să știu dacă există decalaje din acest motiv și dacă vă gândiți la schimbarea priorităților sau la realocarea de bani. Dacă da, ar trebui să ne amintim că nu trebuie să ne axăm doar pe proiectele din regiunile cele mai dezvoltate. Trebuie să avem în vedere și proiecte în regiuni și țări care doar de curând s-au alăturat Uniunii Europene, fiindcă de fapt aici sunt adevăratele probleme. Mulțumesc, acum doamna Savisa. Mulțumesc! A fost o prezentare de ansamblu foarte bine făcută, dat fiind că coordonatorii au menționat o serie de subiecte de ordin general, eu am să intru în detalii sigur, nu, uh, toată lumea vrea să vorbească despre proiectele care le interesează. Eu mă refer la Rail Baltica. Domnul Delițca, în această dimineață, s-a declarat mulțumit de evoluția acestui proiect, dar aceasta a fost doar prima etapă. În același timp, a spus că se înțelege de la sine că o, vom avea trenul de la da- Tallinn la Varșovia dus întors în fiecare zi. Și cred că nu ne-a mai rămas foarte mult timp pentru decizii și trebuie să folosim, fie folosim linia dublă, fie, fie folosim fie folosim ecartamentul european, trebuie să vedem care opțiune este mai costisitoare, să vedem singur, ca să putem lua o hotărâre și sigur trebuie să luăm uh, hotărârile clare. În Estonia se trece prin Volga sau prin Bern. Asta e o alegere de făcut. Domnul Grandes Pascual. Sí, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Calas pentru cuvinte. Așa, dat fiindcă domnul Simpson ne-a cerut să fim scurți, voi fi foarte concis. Vreau pentru început să spun că, după părerea mea, sunteți destul de optimist. Da, Dumnezeu așa să fie și să se realizeze. Există niște aspecte transfrontaliere și ați menționat Perpignan Figueras foarte bun. Știu că aspectele transfrontaliere sunt într-adevăr probleme și pot să ducă la mari întârzieri. Ați vorbit despre o extindere de 2 ani pentru proiecte care ar putea să fie finalizate în acel interval o inițiativă demnă de laudă. Proiectele care nu sunt viabile trebuie să aibă resurse realocate și sunt de acord și cu asta. Având în vedere situația de criză în care ne aflăm, cred că ar trebui să verificăm. Domnul Savari a fost aici și uh, și-a apărat uh, propriul proiect, dar este de acord că sunt țări în care spun foarte clar că nu au resurse pe care să le aloge acestor proiecte TEN și trebuie să folosesc acele resurse pentru uh, proiecte naționale, ceea ce e ușor de înțeles. Așa sunt lucrurile, trebuie să ne consultăm cu guvernele statelor membre pentru a vedea cine e, poate să facă aceste lucruri, cine este dispus să aloce resurse, uh, poate chiar și prin parteneriate private, ca să vedem ce se poate face. De exemplu, coridorul mediteranean. Cred că ar putea fi viabil, având în vedere acea realocare de resurse, dar dacă avem o realocare de resurse, trebuie să uh, vedem care state au proiecte viabile. Mulțumesc, domnule de Groantes Pascual, aveți dreptate, vreau să fiu strict cu timpul, fiindcă mai am încă 10 persoane pe listă. Asta e lista completă de vorbitori astăzi, deci toată lumea are două minute. Doamna Ayala Sander. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Calas. Nu o să continu și eu cu laudele la adresa activității dumneavoastră. Eu mă declar uimită uh, de faptul că bugetul pentru perioada 2007-2013 este decimat și alți comisari au reușit să obțină fonduri suplimentare. Cred că exercițiul pe care îl derulați dumneavoastră este surprinzător, fiindcă în consultările anterioare eh, n-am eh, auzit niciodată acea propunere specifică. De exemplu, ESF și N plus 2. Poate că ar trebui să renunțăm înainte de următoarele perspective financiare, fiindcă se pare că vom pierde uh, jocul chiar înainte ca meciul să înceapă. Se pare că, iată, regulile se schimbă la jumătatea intervalului și nu știu dacă asta creează condițiile adecvate pentru derularea proiectelor. Sigur, trebuie să abordăm lucrurile din perspectiva ocupării, regiunilor și așa mai departe. Cred că e bine să vedem care e bugetul și să spunem, bun, se vor face sacrificii. Însă, acum spunem că, iată, sunt niște proiecte care oricum nu funcționează, au mari întârzieri și așa mai departe și, așa cum a spus uh, colegul meu, avem uh, trecătoarea Brenner și noua legătură dintre Praga și o serie de alte orașe. De asemenea, avem și proiectul BASC, PP16, se pare că și acolo există probleme și uh, parcă nu se găsește nici o ieșire atunci când apar uh, chestiuni transfrontaliere și uh, comisia a propus un coordonator care, iată, în loc să îmbunătățească, lucrurile le-a înrăutățit și a dat naștere la întârzieri. Așa că, dacă alegem să schimbăm jocul uh, la jumătatea intervalului, eu aș vrea să știu cum acest lucru va îmbunătăți perspectivele financiare. Doamna Bilbao, acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar pentru toate explicațiile pe care ni le-a furnizat. În această dimineață am avut ocazia să-i ascultăm pe responsabilii proiectelor de prioritate și aș dori să-i mulțumesc domnului Sechi pentru activitatea sa uh, legată de PP3. După ce am ascultat întâlnirea de azi dimineață, am de spus următoarele lucruri. Noile perspective financiare au dus la schimbarea criteriilor. Ați vorbit de probleme transfrontaliere avem situația bască, avem o problemă transfrontalieră acolo, există o întârziere, întârziere la nivelul PP3 și există probleme cu guvernul francez. Ca urmare, se încearcă găsirea unei soluții. Întrebarea mea se referă însă la PP3. Puteți folosi criteriile prezentate astfel încât PP3 să uh, ajungă să nu mai aibă resurse? Mă întreb dacă lucrurile vor răsate așa nevinalizate. Doamna Rana, două minute. Mulțumesc pentru acest raport, domnule comisar. Eu Cred că nu va fi nimeni mirat că subiectul meu va fi tunelul de la baza Brennerului. Așa cum spune și domnul Cancian. Așadar, întrebarea mea, domnule comisar, te poate spune de pe acum ce măsuri preconizați între dacă nu se va ajunge la un acord între Germania, Austria și Italia în ceea ce privește demararea activităților de construcție la acest tunel. Mulțumesc, doamnă Rana, pentru uh, faptul că ați fost așa de succintă. Are cuvântul domnul Leichfried. Mulțumesc, uh, domnule președinte, în ceea ce privește proiectele TNT. Cred că avem două posibilități și va trebui să ne decide. Ne dorim pe viitor o finanțare TNT pe viitor, care finanțează coridoare naționale sau internaționale. Nu cred că avem suficiente fonduri pentru a le face pe amândouă. Eu cred că Uniunea Europeană are misiunea de a finanța mai degrabă uh, legăturile dintre state. Și în al doilea rând, vrem să desenăm o rețea frumoasă unde ținem cont de tot ceea ce ar fi necesar sau vrem să se întâmple ceva în fapt pentru căile ferate? Pentru că uh, atunci va trebui să stabilim prioritățile acolo unde și statele sunt dispuse să intervină cu finanțare. Eu cred că este important să ținem cont de aceste două aspecte atunci când este vorba de stabilirea noilor tronsoane și rețele. În al doilea rând, sunt raportor pentru uh, taxele de securitate pe aeroporturi. Acum se discută despre extinderea regulilor europene pentru așa numitele scanere corporale, dar nimeni nu discută cum anume se vor finanța aceste lucruri. De aceea vă întreb ce anume aveți în vedere la modul concret, astfel încât Consiliul să ia în sfârșit o decizie, pentru că văd că în momentul de față lucrurile sunt blocate acolo. Mulțumesc, domnule Leichfried, domnul Ciumosa. Muchas gracias, señor Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îl salut pe domnul Calas și să-i mulțumesc pentru prezentare. O intervenție foarte scurtă din partea mea. Ne aflăm în criză, suntem într-o criză economică și nu avem suficiente resurse pentru proiecte. Și am vrea să știm perspectiva Comisiei asupra studiului de impact, studiul economic de impact, pentru a ne asigura că putem să prioritizăm acele proiecte care vor duce la o creștere macroeconomică la nivelul economiei europene. Lucrul acesta este foarte important și trebuie să facem o clasificare pe baza unei analize cost-beneficiu, pe baza unei evaluări a acestor avantaje macroeconomice pentru dezvoltare care pot să fie generate de proiecte. Deci cum pot ele ajuta economia europeană? Nu ne putem permite să nu luăm în considerare aceste aspecte economice. Eu vin din Spania și 20 de ani am primit, timp de 20 de ani am primit fonduri de coeziune. Majoritatea acestor fonduri au fost investite însă nu pe baza unor criterii de eficiență economică. Apoi ne-am confruntat cu criza economică și se pare că există o diferență între țările din sud și cele din nord. Am primit mulți bani, dar n-am respectat criteriile eficienței economice la distribuirea lor și asta trebuie să se schimbe. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, două minute. Um, ich möchte noch einmal auf die... Aș dori să mai revin încă o dată la broșură și să vă mulțumesc. Este o evaluare foarte bună și cred că putem uh, face multe cu ea. Cred. Însă ce mai lipsește din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să analizăm și din punct de vedere ecologic întregul plan strategic, așa cum este și prevăzut în legislația europeană pentru că astfel se putea stabili legăturile dintre eh, diferitele coridoare. În ceea ce privește finanțarea de statele membre, nu vom fi în măsură să finanțăm singuri un proiect și nici împotriva voinței statelor membre. Există condiții diferite în noile și vechile state membre între în cele noi se poate efectua o finanțare și prin fonduri de coeziune, în cele vechi eh, nu este cazul, este valabil pentru Austria, Italia, Germania, de exemplu. Și încă o dată, dacă Austria a spus în mod clar că trebuie, datorită faptului că din Italia nu avem uh, niciun fel de semnal în ceea ce privește construirea în continuare a rutelor de căi ferate planificate, uh, să spunem că așteptăm până ve- se vine din partea italiană cu o propunere rezonabilă. De aceea întrebarea mea. Nu credeți că pentru aceste proiecte de mare anvergură nu ar trebui poate luată în considerare o amânare de termen de peste 2 ani sau dacă nu ar trebui eventual admise proiecte alternative care ar presupune, de exemplu, și costuri mai scăzute. Și încă o întrebare, de ce anume a fost evaluată atât de prost această legătură de cale ferată între Bruxelles și Strasburg, pentru că este ceva care uh, m-ar interesa. Mulțumesc, dom- uh, doamna Wills. Și eu aș avea o întrebare concretă pentru dumneavoastră, domnule comisar Calas, din păcate acum nu mă ascultă. Trebuie să reîncep. Sper să dați drumul doar acum la cele două minute. O întrebare concretă așadar pentru dumneavoastră, domnule comisar. Este vorba de proiectul număr 20 din broșură. E prevăzută așadar o legătură cu, cu Bacul între Lübeck și Putgarn și insula Femon este periclitată acum pentru că nu e vorba doar de o cale ferată, ci și de o șosea, se vorbește. Eu vin din Hamburg și aici am, ne-am confruntat cu probleme în ceea ce privește traversarea râului Elbe. Dacă traficul s-ar extinde în așa măsură. Vreau să vă întreb în ce măsură ați luat în considerare aceste aspecte și mă întreb dacă un astfel de proiect ar trebui să fie realizat ținând cont de fondurile limitate și de faptul că există o legătură cu bacul pentru trenuri și autocare. Și așa cum spune și doamna Lichtenberger, cred că ar trebui făcut făcut un studiu de impact asupra mediului mai întâi. Mulțumesc. Thank you, Mr. Sturks. Domnul Sturks. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Am ascultat cu mare atenție și voi asculta cu mare atenție răspunsul pe care îl vei, îți vei da doamnei Lichtenberger despre calea ferată și care sunt alternativele. Am o a doua întrebare. Ați spus că ar trebui ca la finele lui 2015 să se încheie proiectele. Există o serie de proiecte interesante, însă, care merg mai departe. Cel puțin proiectul căilor navigabile din Olanda, care este relevant pentru mine și riscăm să întrerupem un proiect foarte interesant, care este foarte dificil, nu doar din punct de vedere tehnic, ci și financiar. Deci nu riscăm cu acea întrerupere? data 2015 este data opririi sau pentru toate proiectele sau veți avea în considerare și cazurile speciale individuale? Au fost cheltuite 34 de milioane în acest proiect deja și eh, nu spuneți de care parte a frontierei se va face eh, tăierea. Domnul Fleckenstein. Da, domnule Calas, sunt absolut în sentimentul dumneavoastră în ceea ce privește propunerile făcute în acest raport privitoare la finanțare. Nu se schimbă regulile jocului în timpul jocului, ci nu se întâmplă des ca un comisar să ia în considerare dificultățile. Ați uh, menționat orizontul de timp prevăzut inițial și ați ținut cont de faptul că uh, nu fiecare reușește să se încadreze, așadar ați acordat această amânare de 2 ani. pentru ca și statele membre să aibă timp fie să găsească finanțarea, fie să facă consultările necesare cu populația. Eu cred că este important să putem și noi să transmitem acasă că acum intrăm în faza în care trebuie să facem ceva concret, pentru că altfel finanțarea acestor proiecte ar putea fi periclitată. O singură propoziție adresată doamnei Vils. Eu cred că nu există niciun proiect în această broșură uh, pentru care domnul Cala să nu primească corespondența de la cetățeni care se simt deranjați. Eu cred că aici trebuie să se găsească soluții bune împreună cu guvernele naționale. Mulțumesc, domnul Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru acest raport in extenso. Strategia pe care am stabilit-o strategia 2020 prevede From Road to Sea și From Road to Railway. Așadar, de, la, de pe șosea pe căi navigabile și de pe șosea pe căi ferate. 60% sunt căi ferate. Sunt foarte mulți vorbitori care au vorbit și care vin din Germania. Însă Germania este până la urmă cea mai mare țară de tranzit din Europa și dacă vrem într-adevăr să conectăm aceste axe majore, locul de interconectare va fi Germania. De aceea trebuie să avem o abordare sensibilă și încă o propunere care vizează finanțare. Inițiativa președinției belgiene este leudabilă, pentru că aceasta spune că pentru camioanele grele trebuie să existe o taxă de drum corespunzătoare. Însă, dumneavoastră, domnule comisar, poate că ar trebui să luați legătura cu colegul dumneavoastră, astfel încât banii care se încasează în domeniul transporturilor prin taxe de drumuri să fie într-adevăr folosiți pentru investiții în infrastructură, în special pentru axele transeuropene. Mulțumesc, domnule Cân. Au avut ocazia așadar să intervine toți cei 18 vorbitori. Vă dau acum cuvântul dumneavoastră, domnule uh, comisar. Aveți 10-11 minute la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult. Toate întrebările sunt foarte concrete și sigur acoperă multe chestiuni, dar o să încerc să răspund la cât mai multe dintre întrebări posibil. Un aspect important ridicat de domnul Al-Hadraui este ce se întâmplă cu acești bani și care vor fi prioritățile pentru regruparea sau redistribuirea acestor 300 uh, și ceva de milioane pe care propunem să le reducem. Ar fi două idei. Mai întâi, desigur, e o sumă foarte mică de bani, dată fiind magnitudinea trans- proiectelor de transport. Dar ne putem îndrepta în două direcții. Una, să ne pregătim pentru următoarele perspective financiare, să pregătim idei în acest sens și, al doilea, să finanțăm uh, părțile în sectorul RTMS sau în acest sector uh, înalt tehnologic. Deci acestea sunt idei preliminare. Dar sigur că nu am stabilit niciun cadru foarte clar încă. Apoi, M-ați întrebat care este legătura între aceste reduceri sau neefectuarea lor în următoarea perspectivă financiară. Nu există restricții care să spună că nu pot să, ca, ă, să depună din nou proiectele, dar ele vor fi evaluate ca proiect nou. Nu vrem să dăm impresia sau să lăsăm posibilitatea ca să se spună, bun, acum tăiem din 2015, dar poate putem continua în viitor. Nu facem asemenea promisiuni, discutăm despre proiecte noi atunci și ele trebuie văzute ca atare. O altă întrebare interesantă a fost uh, de ce să reducem, pentru că toți ceilalți cer bani mai mulți. Îl văd și pe bunul meu prieten Ian Mulder aici, cu care am lucrat foarte mult în trecut și ne-am ocupat și de descărcarea bugetară și am spus întotdeauna că trebuie să reducem din programe dacă banii nu se folosesc. Așa că mă bucur că acum se propun reduceri. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre proiectele majore sau procesul de pregătire al proiectului în privind analiza de mediu și acest gen de analize. Problema este că aceste proiecte foarte mari au fost uh, au și-au crescut enorm costurile și acestea reprezintă o dilemă importantă pentru toți participanții și mai întâi pentru statele membre Problemele încep odată cu construcția, deci toate documentele sunt în ordine, valorile, autorizațiile sunt acolo, apoi începe construcția și apare opoziție din toate părțile. Sigur, asta nu este o situație bună pentru uh, viitorul rețelei TNT. O chestiune importantă este că, înainte de a planifica, trebuie să ne gândim foarte bine. Planificăm o, elemente de infrastructură absolut noi, care pot ridica o poziție foarte puternică, sau dezvoltăm rețelele existente, renovăm, construim capacități suplimentare, facem lucruri care permit acestor rețele să funcționeze mai bine. Dar acest proces uh, este foarte transparent, putem discuta proiectele viitoare și sigur că încercăm să ne consultăm cu toți factorii interesați, membrii Parlamentului European, reprezentanții statelor membre, aici societății civile și așa mai departe, pentru a prevedea genul acesta de probleme care pot apărea în cadrul proiectelor și pentru a evita să nu se întâmple situația în care avem planul financiar, proiectul și după aceea trebuie să ne oprim din cauza unei opoziții la care nu ne-am așteptat și care poate bloca dezvoltarea proiectului. Acum, fondurile de coeziune și legătura dintre, cu ele. Bănuiesc că Digi Regi a oferit Comisiei TRAN vreo 80 de miliarde folosite din fondurile structurale și de coeziune pentru transport. Eu pot să vă spun doar că lucrez cu comisarul Han pentru a ne coordona politicile și a găsi o coerență mai bună a acestui proiect. Dar sigur că asta ține de statele membre care sunt foarte sensibile când vine vorba de Uniunea Europeană care să vină să le spună ce să facă cu banii din fondurile structurale. Apoi, mă bucur că Pat Cox, care este coordonatorul pentru proiectul prioritar 1, va fi aici și o să vă răspundă la întrebările legate de proiectul acesta. Însă toate, știți, E vorba de 8 miliarde și sperăm chiar să creștem finanțarea pentru următoarea rețea TNT cu ajutorul dumneavoastră, dar banii sunt foarte puțini oricum. Și se estimează că sunt necesar 500 de miliarde pentru a elabora o rețea reală. Poate e foarte mult, uh, dar trebuie să combinăm toate sursele dacă vrem să creăm infrastructură și cu siguranță că bugetul european nu poate oferi decât niște elemente cheie. Și pentru noi este important să găsim aceste elemente cheie, să vedem ce trebuie să finanțăm. Sigur, vom încerca să nu ne blocăm, să nu înghețăm bani în proiecte mari care se vor întrerupe oricum. Cam atât în ceea ce privește proiectele majore. În ceea ce privește finanțarea, am discutat de multe ori aici despre cum să găsim uh, surse suplimentare de finanțare. M-am întâlnit cu investitori uh, privați foarte mari, bănci de investiții și ei au avut foarte multe propuneri interesante. Ideea este că toate trebuie să fie pe termen lung și să nu ne implicăm și să nu creăm fluctuații politice cu privire la aceste proiecte. Și s-a mai sugerat că este mai bine să renovăm uh, existente, rețelele existente, pentru că dacă nu trebuie să cumpărăm pământul și acesta e atât de costisitor încât va uh, folosi toate resursele existente. În ceea ce privește proiectul Rail Baltic, reducerile uh, de costuri de acolo vin și din partea guvernului lituanian, care a hotărât uh, să reanalizeze arhitectura proiectului astfel încât acesta să fie mai ieftin. Este o decizie pozitivă și cred că guvernul uh, Lituaniei a stabilit clar că dezvoltarea, a stabilit clar în ce direcție se va duce această dezvoltare, ceea ce facilitează dezvoltarea acestui proiect. este o cale ferată pentru transporturi cu un ecartament de 15-20, dar și transportul de pasageri presupune altă discuție. Lituania a hotărât deja să dezvolteze această cale ferată până la Kaunas și acum celelalte țări trebuie să se implice din regiune. Bănuiesc că uh, coordonatorii pot vorbi mai bine despre proiectele efective. Pentru PP3 nu există reducere, vor fi niște întârzieri, dar totuși lucrurile se vor soluționa la timp. Căile navale interne reprezintă una dintre cele mai mari probleme cu cea mai mare întârziere și cel mai mare pesimism în ceea ce privește legătura Rin-Dunăre. Again, we must uh, work, uh... Trebuie așadar să colaborăm cu coordonatorii, domnul Sechin, domnul Selte și doamna Basis trebuie să colaboreze cu guvernele pentru a soluționa și problemele legate din această, uh, de această legătură. Deci avem foarte mult de lucrat cu guvernele și totul depinde de ele, iar eu, din partea mea, sigur că nu doresc decât să facilitez cooperarea între guverne. Dar exercițiul e unul foarte, foarte complicat, fiindcă unele proiecte depind de 10 țări, de exemplu, și uh, unul cu două țări e unul dintre cele mai simple, dar totul depinde de cooperare și până acum nu e chiar atât de rău. S-au făcut foarte multe lucruri prin TNT, uh, tocmai asta este ideea rețelei. Sigur, putem critica și ne-ar plăcea ca proiectul să se îmbunătățească, să fie mai bine dezvoltat, să avem legături mai bune între Est și Vest și așa mai departe, dar este uh, un proiect important uh, faptul de a vrea să dezvoltăm piața internă și sunt angajat, sunt hotărât să dezvolt acest proiect. Mulțumesc! Thank you very much indeed for your... Da, vă mulțumim pentru răspunsurile la întrebările care v-au fost adresate și am reușit să ne încadrăm în timp. Sperăm să ne iasă și în restul după amiezei să ne încadrăm în timp. Deci vă mulțumim și așteptăm să mai veniți și altă dată alături de noi. Cei care doresc să plece, vă rog să o faceți în liniște ca să putem continua. Îi rog pe cei patru coordonatori să vină alături de mine la prezidiu. If I could ask uh, Mr. Cox, Mr. Ballads, Mr. Îl rog pe domnul, uh, îi, do, rog pe domnul coordonator să ni se alăture. Okay, colleagues, I need to start because of the timetable. Dragi colegi, propun să începem datorită agendei strânse. We go on to the next item of the agenda. Următorul punct de pe ordinea de zi aș vrea să-i rog pe cei care sunt implicați în discuții în grup să facă acest lucru în afara sălii, dat fiindcă singura discuție relevantă e cea pe care o avem noi aici. Ok, item. Bun, deci, punctul 13 de pe ordinea de zi este schimbul de opinii cu restul coordonatorilor. Aș vrea să le explic uh, colegilor coordonatori cum au stat lucrurile în această dimineață. O să vă rog pe fiecare să faceți o prezentare introductorie de 10 minute fiecare și apoi din partea membrilor vor fi întrebări și vă voi ruga dacă avem suficient timp să răspundeți să răspundeți la întrebări la final. Această structură le permite membrilor comisiei să intervină cât mai pe larg posibil. În acest sens, am să încep prin a-i da cuvântul domnului Cox, care se ocupă de proiectul prioritar numărul 1. Pet este un membru al Clubului Întâlnirilor uh, Parlamentului European. Carlo și Gil au fost aici azi dimineața cu un pet care va lua cuvântul 10 minute. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră. E pentru prima dată după întâlnirea care a avut loc acum câteva luni. Între timp am fost foarte ocupat, am încercat să mă implic cât am putut de mult în acest proiect, am participat la multe întâlniri și detaliile acestora se vor regăsi în raportul anual cred că dacă ar fi să rezum trei aspecte principale pe care aș dori să le văd transpuse în realitate, ar fi blocarea angajamentelor financiare specifice pentru lansarea etapei a treia, care este tunelul propriu-zis din acest tunel de la baza Brennanului, apoi să continuăm să promovăm ideea nevoii absolute de dezvoltare în paralel a rutelor pe axele de nord și de sud către acel tunel și, în al treilea rând, prioritizarea specificațiilor și evoluția tuturor aspectelor în ceea ce privește măsurile politice însoțitoare care ajută la existența unei infrastructuri pentru acest schimb de transport modal. Și astea sunt aspecte relevante pentru Austria. E un aspect foarte relevant pentru acest stat. În ceea ce privește rolul meu, cred că în audiere l-am descris ca constând în consultare, cooperare și comunicare, cei trei C. În ceea ce privește comunicarea, avem aceste proiecte mari de infrastructură reflectate în comentariile făcute în această dupămasă în discuția cu comisarul. Deci cred că e nevoie de foarte multă planificare la nivelul studiului de impact asupra mediului, se analizează diferiți parametri pentru construcție și se proiectează și uh, întreaga structură. Și o a atenție mai mică, din păcate, se acordă pe comunicarea cu privire la aceste proiecte pe termen lung, într-un mod consecvent și durabil. Și asta este, după părerea mea, o lipsă a sistemului care trebuie să fie rezolvată. Proiectul prioritar 1, după cum știți, este într-un fel un proiect cheie, un proiect esențial care are 20% din toate fondurile disponibile pentru proiectele TNT în, în faza financiară actuală. Carl Van Mert, uh, precedent, care a fost ocupat precedent de acest uh, proiect, a făcut foarte multe. La Roma, în martie 2009, s-a semnat o declarație comună în care s-au luat angajamente cu privire la finalizarea proiectului Pacta sunt servanta, după cum știți, și textul acelei declarații reprezintă ceva concret. Pe 19 noiembrie, deci peste câteva săptămâni, voi avea plăcerea ca pentru prima dată să particip la o întâlnire interguvernamentală între Austria și Italia și am să revin la asta puțin mai târziu și de asemenea pe 13 noiembrie sper să mă întâlnesc cu uh, președinții grupurilor de lucru care se ocupau de grupuri de lucru variate uh, din planul de acțiune Brennan pentru a încerca să înțeleg ce s-a făcut, pentru a identifica ce nu s-a făcut și pentru a stabili anumite obiective cu privire la ce trebuie făcut și pentru a vă raporta în detaliu pe viitor toate aceste lucruri. Raportul anual elaborează în detaliu lucrurile care s-au întâmplat și se întâmplă în prezent în acest proiect numărul 1. Pe scurt, în Germania s-au întâmplat foarte multe lucruri bune, la fel și în Austria și în Italia. Ca în cazul tuturor acestor proiecte, ingredientul lipsă este legătura la nivel transnațional, la nivelul pieței interne. Deci, într-un fel, avem confirmarea la nivelul acestui proiect cheie că evoluțiile uh, se structurează sub forma unor activități izolate care încă mai trebuie să fuzioneze la nivel transfrontalier. Au fost și probleme legate de termene limită, cum știți. Planul era ca primul tunel pentru acest tunel uh, la baza Brennan să se finalizeze anul acesta, ceea ce nu s-a întâmplat. Dați-mi voie să vă spun că așa cum a spus și dumneavoastră intervențiile în discuția cu comisarul, într-o anumită măsură a existat o problemă legată de logica oul și găina între participanții cheie o echipă uh, de o parte a frontierei a accepta ca ceilalți să facă ceva și uh, viceversa și se spunea dacă ei fac ceva, facem și noi, dacă nu, nu. Problema cu această întrebare, cine a fost primul omul sau găina, e că nu ajungi niciodată la o soluție, fiindcă e un cerc vicios. Și în lunile care urmează, dacă îmi permiteți o analogie, o intenționez să trec de la uh, ou și găina la șunca și oul. Ce vreau să spun este că uh, avem angajamentul complet al porcului, dar doar implicarea găinii în cazul exemplului cu ou și șunca. Și exemplul acesta l-am dat pentru a arăta că intenționez la întâlnirea interguvernamentală să obțin un angajament final și clar ca în 2011 să înceapă două elemente ale tunelului Brenner, atât din Austria cât și din Italia. Și, domnule președinte, cred și sper că asta este fezabil. În Italia și în Austria, și am auzit comentarii uh, în discuțiile cu comisarul în acest sens, accentul s-a transferat către construcția pe segmente. Adică se abordează niște segmente gestionabile din punct de vedere uh, financiar și uh, se încearcă rezolvarea acestora. Fiindcă dacă permitem proiectul total să fie blocat, tocmai pentru că nu-l putem secționa în mod adecvat, um, riscăm să înghețăm tocmai punctul de pornire. Deci cred că suntem acum în faza de dezghețare și de definire de ambele părți. Italia și Austria, proiect pilot de construcție cu fonduri identificabile. Domnule președinte, asta este deci părerea mea. Cred că ne îndreptăm către o fază finală, concretă, palpabilă. Cred că încerc, începe să ne desprindem de această întrebare cu oul și găina și ne îndreptăm către cea cu șunca și oul, adică un angajament complet și cred că acest lucru se va întâmpla anul viitor. Și asta e destul de mult. Se înregistrează un pro- integrez destul de mare. Sigur, lucrurile nu sunt încă concrete. Dumneavoastră sunteți în acest domeniu de mai mult timp decât mine, dar ne-am întâlnit cu ministrul Matioli și cu autoritățile din Roma, cu doamna ministru Bure și autoritățile din Viena și cu Ramsauer și autoritățile din Berlin și cred că există presiuni politice și financiare, dar în ciuda acestora există și un angajament financiar de ambele părți pentru a oferi finanțare pentru acele segmente pe care le-am menționat. Și întrebarea care va reveni în fața Comisiei, Parlamentului și Comisiei este uh, care va fi participarea europeană în această ecuație în următoarea perspectivă financiară, dar cred că asta este valabilă pentru toate proiectele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule Cox. Acum urmează domnul Balaș, care se ocupă de proiectul prioritar 17, foarte important pentru membrii Parlamentului European, fiindcă este cel care implică și Strasburgul. Man. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul meu este cel cu numărul 17, una dintre principalele axe în Europa de la est la vest, pornit de la Bratislava. Este o axă internațională care se încrucișează cu alte axe prioritare. Cel mai important uh, punct de întâlnire ar, cu proiectul prioritar 1 se află la München. Acest proiect uh, trece prin patru state, în cazul a trei dintre state, AXA ajunge direct în capitală și în două state, Austria și Slovacia, AXA traversează direct capitala. Din punct de vedere al Parisului, perspectiva este TGV Est, așadar o perspectivă nouă. În Germania, în schimb, axa este foarte departe de Berlin, traversează Bavaria, o zonă cu o importanță economică extraordinară, o zonă care a, are nevoie de legături în toate direcțiile. Pot însă să vă informez că s-au făcut progrese importante. Aproape 40% s-au finalizat și 20% sunt în curs, ceea ce nu e rău ceea ce privește respectarea termenelor. Permiteți-mi să menționez câteva exemple pozitive. Există o legătură directă feroviară între Germania și Franța, între Stuttgart prin Karlsruhe până la Paris. De la deschiderea acestei căi ferate, acum trei ani, aproape 3 milioane de pasageri au folosit acest tren, ceea ce a redus timpul de călătorie între Stuttgart și Paris la 3 ore și 45 de minute. Este deja sub limita magică de 4 ore unde oamenii deja optează pentru avion în detrimentul trenului. Așadar, această conexiune practic a înlocuit toate zborurile între Stuttgart și Paris. O altă veste bună este că cea de-a doua secțiune a TGV Est între Botrencourt și Vendenheim pe această secțiune, așadar, s-a semnat un acord financiar și se preconizează darea în funcțiune în 2016. Altă veste bună? Lucrările la noua gară centrală din Viena această această nouă gară ar duce la o reducere de timp de 40%, cea mai mare economie de timp pe întreaga axă. Câteva date importante. Un nou pod de cale ferată în sens dublu traversează râul In pe secțiunea München-Freilassing și se va finaliza anul viitor. În decembrie vom deschide noul pod de la Kiel, care constituia până acum veriga lipsă dintre Germania și Franța, încă un pod cu în ambele sensuri, unde viteza permisă va fi 160 de km la oră. În Bavaria, secțiunea Ampfing-Mühldorf se va deschide în decembrie. În Austria, lucrările sunt exemplare Secțiunea Vels-Viena urmează să fie finalizată până în 2015. Este, există o nouă gară la St. Pölten, care a fost inaugurată acum câteva luni și secțiunea St. Pölten-Viena urmează să fie finalizată până în decembrie 2012, permițând astfel încă o reducere a timpului de călătorie cu 15 minute, iar lucrările între Viena și Bratislava vor începe de asemenea la începutul anului viitor. Acestea sunt m- mm, veștile bune. Există și câteva întârzieri. Kiel, Appenweiler, Freilassing, deci secțiunea Freilassing până la graniță. Costurile totale pentru proiectul prioritar 17 se cifrează la circa 27 de miliarde de euro. Până la finele anului trecut, 2009, așadar, circa jumătate din această sumă a fost uh, deja cheltuită. Ceea ce, din nou, reprezintă un rezultat bun. Eu cred că cu cofinanțare din partea Uniunii Europene putem avea rezultate bune în ceea ce privește secțiunile transnaționale. Menționasem cele două poduri de cale ferată transfrontaliere, uh, cel care traversează râul In și Rinul între Germania și Franța și pentru a descongestiona zonele cu trafic foarte mare. Am finanțat uh, studii cu sume de până la 15%, în realitate însă acest procent a fost de 40 până la 45%. Și cofinanțările au fost uh, în intervalul 3 până la 25%, ceea ce reprezintă din nou o contribuție considerabilă. Dacă încercăm să facem o previziune, termenul final pentru perspectiva financiară actuală este 2014, am calculat să vedem ce rămâne după 2014. E vorba de 21% din investiție și 6% din lucrări. Așadar, o cotă mai mică pentru lucrări care va trebui achitată după acea dată. Intenția mea este de a renoi voința din partea statelor membre și asta din două motive. În primul rând, faptul că condițiile economice sunt uh, în schimbare și, de fapt, în ultimul timp se deteriorează și de aceea astfel de proiecte sunt uh, reluate în considerare la nivelul guvernelor naționale. Pe de altă parte, se mai schimbă și guverne. Eu am, m-am ocupat de acest proiect uh, timp de ani și am avut de-a face cu cel puțin trei miniștri în fiecare dintre statele membre. Așadar, a trebuit să ne uh, reluăm de fiecare dată lucrările cu fiecare nou guvern, ceea ce e însă normal. Deci, dar cu o mică întrerupere în perioada în care am fost în guvernul meu național, m-am ocupat de acest proiect prioritar. Vă mulțumesc pentru atenție oricum și abia aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Brinkhorst, care se ocupă de proiectul prioritar numărul 6. Domnule Brinkhorst, aveți cuvântul. <laughs> That was not, not intention of creating this, this structure. Um, uh, chairman... Domnule președinte, nu o să repet toate punctele subliniate și de colegii mei, dar este evident că și PP6 este într-o etapă esențială. Nici nu mai trebuie să vă spun că reprezintă linia cheie de la est la vest și invers la sud de alb și, în termeni politici, cred că este important pentru că s-au exprimat îndoieli în acest Parlament cu privire la realizarea sa, dar uh, angajamentul politic uh, a fost reafirmat. Anul trecut am fost în uh, Zaragoza și guvernele implicate împreună cu comisarul au semnat un alt contract pentru a progresa fiindcă e un element cheie nu doar pentru țările implicate, ci și pentru Ucraina la est și Portugalia la vest. Deci este o legătură strategică esențială. Din punct de vedere politic, toată lumea este implicată, dar, după cum știm toată, cu toții, și au subliniat și colegii mei acest lucru, că a fost ministru al agriculturii, mi-a plăcut comparația lui Pat Cox cu oul și găina, chiar dacă, deși nu știu dacă porcul vrea să se implice atât de mult. Însă, oricum, e clar, lucrurile se leagă și dacă nu se leagă, ele sunt separate. Dar ideea este extinderea sau nerespectarea termenelor oricum. Progresul a fost uh, dezechilibrat și ne putem concentra pe două elemente cheie, fiindcă pe de o parte vorbim despre Lyon-Torino, uh, va fi un tunel acolo de 5 și în urma acestui tunel uh, lungimea va fi una foarte importantă, 50-60 de kilometri. Și apoi mai este partea de Trieste pe care vreau de asemenea să mă concentrez. Deci uh, lucrurile au evoluat uh, în într-un oarecare dezechilibru. O parte din lucrări au fost finalizate și linia istorică a fost și îmbunătățită. Parlamentul a criticat foarte mult în trecut acest lucru uh, și ne-a întrebat dacă e nevoie de această linie, pentru că ea nu dă rezultate, iar acum uh, tendința este una inversă. Asta pentru că uh, aceia care au călătorit prin această linie au văzut că există tot felul de complicații, dar acum s-a aranjat ecartamentul și tunelul, deci până la sfârșitul anului lucrurile se vor soluționa. Evident, lucrurile stau altfel din partea italienilor. Au fost foarte multe discuții și este clar că guvernul italian s-a angajat a confirmat aliniamentul de partea sa și până la finalul anului va exista un acord și cu privire la tunelul Madalena. De ce e încă într-o uh, etapă crucială? Este pentru la sfârșitul anului trebuie reînnoite o serie de documente pentru a trece din faza de pregătire în faza de punere în aplicare. Uh, în ceea ce privește finanțarea, a devenit o problemă între guvernul italian și cel francez. Sigur că vor mai avea loc discuții și vis-a-vis -vis de problema măsuri în care finanțarea va veni din partea italiană și, sigur, uh, trebuie avut în vedere și situația bugetară a statelor membre. Care este motiv de îngrijorare? Așadar, pe baza acestor elemente, știm că sfârșitul anului este un element cheie. Perioada 2013-2014 face ca uh, Italia și Franța să ajungă la un acord de finanțare înainte de sfârșitul anului și să numească un nou promotor pentru construcții și o nouă structură de guvernare. S-ar putea să vă intereseze că pentru prima dată cele două guverne au convenit să uh, primească Comisia ca partener cu drepturi uh, integrale din nou, este un element important care dovedește angajamentul statelor membre de a obține realizări uh, complete. De curând am fost în Slovenia și acolo s-a semnat un uh, acord cu italienii privind tronsonul uh, Trieste, Va exista un uh, organism executiv la Trieste, comun, sloven-italian. Și, din nou, Comisia va fi un partener uh, cu drepturi integrale și în cadrul acestui comitet. O parte din această secțiune transfrontalieră va fi finanțată prin fonduri structurale, la fel ca linia de plecare de la Copăr către Ljubljana. Și proiectul este de asemenea foarte pozitiv. Slovenia a estimat că linia ar putea fi finalizată în 2017. Problema are legătură și cu domnul uh, Olivera, și anume legătura directă cu portul Trieste. În uh, Marea Adriatică există cinci porturi și cred că este foarte dificil să ajungem la un acord bilateral. Este important ca Trieste și Copăr să coopereze foarte bine. Acesta este un element cheie și sperăm să fie și unul pozitiv. Foarte scurt, cu privire la cele două tronsoane naționale, unul în Italia, Cred că acolo progresele sunt uh, foarte bune. Două săptămâni uh, în urmă am fost în Trieste, după cum spuneam, și președinții au ajuns la o întâlnire cu privire la aliniere ceea ce sper că va duce la depășirea întârzierii care a avut loc, care s-a produs până acum. În sfârșit, Până la sfârșitul acestui an, tratatul de la Torino trebuie reînnoit și trebuie să punem condiții acolo. Atât de partea uh, italienilor cât și de partea slovenilor, proiectul uh, progresează și, în sfârșit, nu m-ați auzit vorbind de Ungaria. Acolo, elementele naționale funcționează și progresează foarte repede, dar trebuie să vedem cum se vor pune uh, în legătură cu structura europeană. Uh, o să mergem la sfârșitul anului acolo și aștept uh, să văd că noul guvern se implică așa cum trebuie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Brinkhorst și, nu în ultimul rând, domnul Vink despre ERTMS. Domnule Vinc, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor deputați, al patrulea să intervin în comparație, mai ales după comparația domnului Cox cu oul și găina, pot să spun și eu că problema este la, să rezolvăm lucrurile la nivel european. Subiectul este unul foarte dezbătut, și există și o serie de elemente pozitive. 3300 de kilometri de linii funcționează astăzi în 10 state membre în Uniunea Europeană cu RTMS. În al doilea rând, putem spune că s-au înregistrat mari progrese în ceea ce privește compatibilitatea între echipamentele RTMS furnizate de diferiți furnizori din Spania, Italia, Elveția și țările de jos. Dacă ați citit uh, raportul de la jumătatea intervalului, probabil ați văzut că RTMS se bucură de o vizibilitate destul de bună în politica TNT și că aceasta va crește pe viitor, din câte înțeleg. Un aspect pe care vreau să-l subliniez este că RTMS devine și standardul în afara Europei. Există peste 10.000 de kilometri echipați cu RTMS în afara Europei, în Arabia, Taiwan, China și în multe alte state din afara spațiului european, lucru care este foarte important în poziția de lider a Europei, pe care trebuie să o susținem, fiindcă este unul dintre marele avantaje din punct de vedere tehnologic pe care îl avem la nivel internațional. Există o serie de probleme pe care trebuie să le rezolvăm dacă vrem să uh, evoluăm. În primul rând, armonizarea și simplificarea de derulării RTMS. Apoi există problemele specifice pe care le avem deocamdată în contextul german. Germania este foarte importantă, dat fiindcă din punct de vedere geografic e amplasată în mijlocul transportului rutier european. Și apoi avem reducerea necesară la nivelul costurilor cu aceste sisteme RTMS. Am un scurt comentariu în ceea ce privește simplificarea și armonizarea măsurilor de implementare a RTMS. În iulie 2009 a avut loc semnarea memorandumului de înțelegere în Roma și între timp am discutat foarte mult cu comisie, cu ERA și cu principalii factori interesați. Și de curând am discutat posibilitatea de a accelera ritmul implementării RTMS. CREM, FE au deja au elaborat primul set de recomandări și acum am să vă spun care sunt concluziile acelor recomandări, așa cum le interpretăm noi. În primul rând, armonizarea și vreau să subliniez în primul rând normele existente aici. Când am început să lucrăm cu RTMS, am stabilit că e nevoie de trei lucruri pentru implementarea RTMS și pentru asigurarea uh, primordialității interoperabilității în transportul feroviar. Trebuie să ne optimizăm infrastructura, să introducem RTMS și trebuie să armonizăm normele de operare. Înțelegem care sunt constrângerile, mai ales cele de ordin bugetar la nivelul statelor membre și la nivelul comisiei și asta ar putea duce la inversarea lucrurilor, adică armonizarea ar putea să se întâmple la nivelul normelor operaționale. E vorba totuși de voința statelor membre și a Comisiei și eh, nu, costurile nu sunt așa de mari. Tot ce este nevoie este să există voința de a trece la acțiune. Ce înseamnă asta? Există o serie de lucruri care pot fi făcute foarte ușor. În primul rând, de exemplu, lungimea trenurilor. În medie, în Uniunea Europeană, este de 440 de metri. Fără investiții prea mari, putem trece la 750 de metri. Și asta este o creștere directă de productivitate. E o soluție mult mai bună pentru transportul de mărfuri feroviar. Și de ce nu facem asta? Se pot face și alte lucruri, greutatea propriu-zisă sau viteza operațională sau alocarea uh, șinelor. Deci sunt multe lucruri care nu costă foarte mult și care ar putea să contribuie la eficacitatea și eficiența transportului feroviar. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez este armonizarea procedurilor de autorizare. Există astfel de proceduri la nivel național care reprezintă adevărate blocaje în implementarea RTMS. Și există acel cerc vicios care trebuie cumva depășit, cer vicios între cerințele specifice de siguranță solicitate de statele membre, apoi cerințele la nivelul licitațiilor și cele care țin de posibilele incompatibilități ale sistemelor RTMS. Deci procedurile de armonizare de uh, autorizare pot fi armonizare, nu costă foarte mult și impactul asupra eficienței ar fi foarte mare. Un al doilea element uh, care poate ajuta armonizarea este standardizarea. Cred că încă uh, există discuții prea mari între speci- cu privire la specificațiile necesare. Dacă nu putem standardiza aceste specificații, atunci impactul va fi foarte mare și negativ și putem acționa pe baza hotărârilor luate în comisie. Avem acum un standard legalizat 230D și atunci mă întreb de ce nu armonizăm standardele, mai ales la nivelul licitațiilor, pentru a obțină o mai bună implementare și o mai ușoară implementare a sistemului RTMS. Avem 14-14 pentru 2012, 300, alt standard, care poate să fie introdus de asemenea în cerințele la licitație. De ce nu standardizăm această upgradare de la 2303 la 300? E totuși o posibilitate care, după părerea mea, nu ar trebui să întâmpine prea mari dificultăți. De asemenea, trebuie să îmbunătățim în mod semnificativ dialogul dintre factorii implicați. Mă refer la companiile feroviere, gestionarii de infrastructură, producătorii de RTMS, autoritățile naționale de siguranță, ce joacă un rol foarte important, și Agenția Europeană a Căilor Ferate. Dacă putem îmbunătăți dialogul între toți aceștia, cred că lucrurile s-ar îmbunătăți. Și standardizarea produselor, sigur, asta este un aspect important la care lucrăm lucrăm cu foarte mare atenție împreună cu producători și ar trebui să fie și acesta un element care să contribuie la o bună implementare RTMS. Vreau de asemenea să subliniez nevoia de armonizare și standardizare a procedurilor astăzi procedurilor de testare. Astăzi sunt prevăzute mai multe tipuri de proceduri de testare în funcție de statul membru. Și cred că trebuie să avem o procedură de testare comună, unitară și aceasta este o parte importantă a mandatului meu de coordonator. Voi încerca să obțin acest lucru și dacă putem face acest lucru, dacă putem avea proceduri de testare comune la nivelul testelor de laborator care să fie recunoscute la nivel european, cred că putem să spunem că s-a dus o contribuție importantă la um, armonizare. Și apoi coordonarea implementării Interoperabilitatea completă a sistemelor ERTM se poate întâmpla doar dacă, de-a lungul coridoarelor, există acorduri între diferiți factori implementați către a face acest lucru în comun și în mod planificat. Un aspect pozitiv aici este că s-a introdus pentru coridorul de transport de mărfuri o organizație. La nivel superior avem miniștri de transport din statele membre implicate. Sub acest nivel avem uh, nivelul înalților reprezentanți ai miniștrilor și acolo există un comitet executiv care se ocupă de programele pentru coridor. Și apoi, la următorul nivel de gestionare, avem managerii de infrastructură care sunt responsabili nu doar cu elaborarea unui plan, dar și cu implementarea și ducerea lui la bun sfârșit. Această structură funcționează deja de 3 ani pentru coridorul A pe coridorul C și se introduce acum pe principalele coridoare de transport uh, de mărfuri. Funcționează, s-au obținut rezultate și s-au înregistrat progrese datorită acestor schimbări și cred că trebuie să continuăm și pe viitor. Apoi, coordonarea este necesară între RTM și vechile sisteme, fiindcă evident nu putem trece uh, peste noapte eh, de la vechile sisteme la sistemul RTMS. În eh, Întotdeauna e nevoie de timp pentru a elimina vechile sisteme și e nevoie de coordonare între sisteme pentru ca implementarea să fie făcută în mod optim. În ceea ce privește Germania, cred că Germania joacă un rol foarte important dacă vrem implementarea ertms ului și o operabilitate completă. Există patru coridoare de mărfuri care trec prin Germania și, de asemenea, a existat un angajament din partea guvernului german anterior să se ia în considerare echipamentele necesare pentru cele patru coridoare. Astăzi, datorită unei serii de împrejurări pe care le cunoașteți foarte bine, există o poziție oarecum rezervată din partea Germaniei, care frânează oarecum procesul de implementare. Și am discutat cu reprezentanții guvernului german și cu ministrul de transport al Germaniei și am spus, bun, haideți ca coridorul A să fie principala prioritate, fiindcă este principalul coridor pentru transportul feroviar de mărfuri și, de asemenea, implementarea RTMS este cea mai avansată aici. Și pentru celelalte coridoare, haideți să vedem ce e posibil să fie făcut, având în vedere constrângerile care există în prezent la nivelul Germaniei. Și în discuțiile cu guvernul Germaniei au reieșit trei motive pentru care s-a ajuns la această situație. În primul rând, costurile. Și trebuie să fiu foarte clar aici. Există o serie de idei referitoare la costuri pentru Germania, pentru RTMS, care nu sunt corecte. Se vorbește despre 4,5 miliarde de euro necesar pentru implementarea RTMS în Germania. E adevărat dacă avem în vedere totalul coridoarelor pentru Germania, dar dacă ne referim doar la prioritatea de care am vorbit, coridorul A, atunci e vorba de sume mult, mult mai mici, și care sunt 400 de milioane de euro pentru o perioadă de 5 ani cât este necesar pentru coridorul A. După părerea mea, pentru o țară de dimensiunea Germaniei, acest lucru este posibil. Și asta ar duce și la credibil- creșterea credibilității programului de interoperabilitate dacă se implementează și se dă în funcțiune coridorul A. Deci avem discuția de cost și vreau să fie clar că acestea sunt mult mai reduse decât cifrele vehiculate în prezent în Germania. Apoi, în ceea ce privește soluțiile tehnice, acolo cred că se vorbește despre diferitele versiuni ale standardului. Asta însă poate fi rezolvat la nivel tehnic și eu n-am să intru în detalii dacă nu veniți dumneavoastră cu întrebări punctuale pe acest subiect. Și apoi, în ceea ce privește disponibilitatea fondurilor bugetară, soluția tehnică nu poate fi finanțată pentru că există constrângeri bugetare impuse de Ministerul de Finanțe, se spune. Se ia în considerare cele spuse de mine cu privire la costuri și asta ne arată că există o cale de dezvoltare cu coridorul A ca primă prioritate și pe o perioadă mai lungă decât uh, cea prevăzută pentru alte coridoare de marfă. Și al treilea element este echipamentul la bord, costurile nu țin de echipamentul RTMS propriu-zis, ci de procedura de autorizare și de asemenea de normele de construcție și proiectare care trebuie să fie respectate pentru a răspunde cerințelor autorităților de supraveghere. Și acolo putem simplifica lucrurile, putem face propuneri, putem reduce costuri dacă ne angajăm să facem acest lucru în mod coordonat. Și apoi, care este stimulentul de care avem nevoie pentru a face acest transfer mai ales la nivelul companiilor feroviare. Și înțeleg că în reformularea pachetului pentru transportul feroviar e vorba de un discount de 5% cu privire la taxele de acces pentru companiile locale um, și mijloacele de transport locale echipate cu ERTMS. Vorbim despre 200.000 de mii de euro costuri locale care permit uh, amortizarea sistemelor on-board între 5 și 6 ani. Deci cam așa evoluează lucrurile. Sunt optimist în ceea ce privește viitorul. Există soluție tehnică, este prevăzută în lege, deci putem spune că problema tehnică și cea tehnologică sunt rezolvate, apoi mai rămâne o problemă economică, însă potențialul acestei metode există, există anumite întârzieri, la nivelul uh, interoperabilității, comentate în uh, raportul de a jumătatea intervalului, dar sunt uh, controlabile. Și cred că tot ce putem face este să mergem înainte și, așa cum a spus Pat Cox, haideți să ne implicăm cât putem mai mult în Uniunea Europeană pentru implementarea sistemelor RTMS. Mulțumesc, domnule Vink. Mulțumesc și celorlalți coordonatori. O să spun ce avem pe listă și dacă nu sunteți pe listă și doriți să interveniți, uh, mă anunțați. Said will be back by then, and then I've got Mrs. Rana, Mrs. Ayala, Sender, Mrs. Lichtenberger, Mr. Ugias, Mrs. Fayon, Mr. Kuhn, Mr. Rike, and Mr. Bach. Mr Cock, I've seen anybody else. If we're not, we're happy to go on that basis. Ok. Bun. Așadar, începem cu domnul Cancian. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros astăzi să aud aceste prezentări făcute de cei patru coordonatori care au prezentat niște subiecte cu adevărat importante pentru PPE. Cred că proiectul standard al domnului Cox este uh, o viziune de ansamblu asupra celor spuse astăzi. Există două coridoare, 17 și 6, unul de o parte și unul de alta al pilor, care sunt uh, legate cu PP1 vertical și dacă ne referim la vest, Genova, Rotterdam și la est, pe 6 până la Danzig, cred că avem cadrul unei posibile dezvoltări importante a Europei. Astăzi, deci, cred că ne aflăm în centrul uh, politicii TNT. După părerea mea, asta, împreună cu utilizarea corectă și gestionarea corectă a implementării sistemelor RTMS, deci acest sistem de gestionare care este indispensabil pentru competitivitate dacă vrem să avem operabilitate, deci că acesta este cadrul perfect și cred că din punct de vedere politic nu trebuie să dăm în, uh, înapoi, ci trebuie să facem pas înainte. Asta este mesajul de astăzi, care cred că trebuie să fie uh, că uh, munca făcută trebuie apreciată, am avut ocazia să vorbesc cu Cox, cu Brinkhorst de mai multe ori și știu că s-au angajat pentru a duce lucrurile mai departe în ceea ce privește această activitate. Prin urmare, din rapoartele domnilor lor, înțeleg că există întârzieri, probleme, dar există și optimism. Și aș vrea să subliniez că acesta nu trebuie să lipsească niciodată, fiindcă, așa cum am spus înainte, dacă există puncte unde pot apărea blocaje, Uh, pentru un astfel de proiect, nu trebuie să uh, facem rău acelui punct dacă oprim. Adică nu facem rău doar acelui punct, ci facem rău unui întreg proiect complex european. Asta este perspectiva mea și a ppe ului dat fiindcă vorbesc în numele acestui grup. Ce vreau să spun este că aceste întârzieri, citim printre rândurile rapoartelor domnului comisar, în cazul acestor întârzieri, se vorbește despre definanțare care va avea un impact asupra problemelor care deja există și nu asta trebuie făcut. Dacă sunt întârzieri cauzate de birocrație, de probleme de politică locală, uh, dar adevărata problemă este cofinanțarea. Asta lipsește în acest moment de criză. Asta este blocajul în care ne aflăm acum. Deci nu trebuie să lovim și mai mult în aceste probleme, ci să dăm o mână de ajutor. Am spus, domnule președinte, că ar fi bine să vedem și care este competența ca acești comisari să facă un pas și mai departe și să încerce să elimine anumite ineficiențe locale. Uneori e greu, și un comisar european poate își găsește posibilitatea să, are un, să aibă un impact la nivel local. Nu știu cum exact, dar ne-am putea gândi la o soluție, fiindcă asta ar putea să um, găsească o rezolvare, să dea un impuls rezolvării acestor momente critice. Asta e, cred, calea de urmat, asta este modul în care trebuie să procedăm pe viitor și sper că domnul comisar, prin domnul comisar care ne-a descris care sunt problemele legate de finanțare. Deci cred că domnia sa are posibilitatea de a interveni mai ferm, nu doar cu, prin intermediul bugetului, dar cred că mai are și alte posibilități de a interveni astfel încât pe lângă studii, în anumite cazuri, să se realizeze ceva. 8 miliarde contra 500 cred că asta trebuie să ne um, facă să ne gândim la cum trebuie să procedăm în viitor. Mulțumesc, într-adevăr, și acum urmează doamna Ayala Sander. Sí, gracias. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să adresez întrebări fiecăruia dintre coordonatori, așa cum spunea și domnul Cancian această panoramă optimistă, fie că e vorba acum de ou sau găina sau ou și șunca, toate aceste metafore au animat puțin discuția. Domnule Cox, e vorba de cele trei coridoare. Depind ele de îndeplinirea condițiilor stabilite prin revizuirea la mijlocul perioadei? Așadar, veți sprijini aceste regiuni în funcție de îndeplinirea criteriilor? Pentru că la proiectul 1 se specifică că partea sudică a <clears throat> tunelului de la baza Brennerului se confruntă cu probleme. Apoi, Domnule Balas, credeți că soluțiile tehnice vor fi finalizate până în 2010 pentru că în continuare să poată fi finanțate părțile proiectului, domnule Brinkhorst? E aproape un frate al tunelului spaniol care va fi benefic pentru Spania, deci pentru Portugalia. Este ceea ce ne dorim din partea PP3. De aici și toate aceste condiții impuse prin revizuirea la mijlocul perioadei. Vă ajută acestea pentru a putea finaliza proiectarea anumitor tronsoane, cum ar fi Lyon, Torino. Și acum în ceea ce privește RMTS, știți că în Spania este un proiect prioritar. M-ar fi interesat mai multe detalii, asta și în legătură cu pachetele feroviare pentru că acest lucru ar permite costuri mai reduse pentru ERMTS. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc coordonatorilor. Cred că această zi este foarte importantă pentru că aflăm foarte multe detalii cu privire la proiecte care mai urmează să fie demarate, astfel încât să putem evalua mai bine aceste aspecte în activitatea noastră. Am să încep cu domnul Brinkhorst, pentru că dânsul nu s-a referit la Germania. Și vă întreb asta și pentru că nu cunosc uh, prea bine aceste proiecte. <clears throat> Spuneați că până în 2015 statele au timp să arate că se concentrează și colaborează în sens european. Ce lucruri ar periclita această colaborare și ce s-ar putea face pentru a o facilita. Sigur, este vorba de costuri și de economii, dar uh, ideea principală este această finalizare a rețelei europene. Și acum, domnule Cox, spuneați că în Germania nu se întâmplă așa de multe lucruri bune. Poate puteți veni cu mai multe detalii aici. și uh, noi suntem nemți, dar desigur vrem să uh, ajutăm și noi la dezvoltarea rețelei europene. Domnule Balas, dumneavoastră răspundeți de PP17 și chiar dacă nu face parte din planificarea dumneavoastră, gara din Stuttgart acum, sau proiectul acestei gări, se confruntă cu mari proteste ar urma să traverseze mai multe trenuri pe oră această gară, se preconizează economii de timp. Credeți că este un criteriu atât de important reconstrucția acestei gări? Și tot pentru dumneavoastră, domnule Balaș, spuneați că RMTS are un rol central pentru Germania, tocmai pentru că Germania este un nod Însă, de asemenea, spuneați că guvernul german avea niște previziuni uh, cu totul uh, nerealiste cu privire la costuri. Dacă ne puteți da mai multe detalii aici, vă rog. Mulțumesc! Încerc uh, să transform acest dialog într-o dezbatere ca să nu să fie exclusiv germană, dar are cuvântul acum domnul Kramer, mulțumesc. Uh, Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, chiar dacă sunt neamț. Doresc să mulțumesc tuturor celor patru coordonatori. Domnule Cox, am să mă refer concret la segmentul Frankfurt-Erfurt, care urma să fie finalizat până în 2010. Dacă avem noroc, însă finalizarea va fi în 2017, dacă nu în 2020, în ceea ce privește tunelul Brenner. Cred că a, uh, lucrurile stau și mai prost. În Elveția, însă, tunelul Gotthard este un exemplu care a fost finalizat și noi încă ne concentrăm asupra tunelului Brenner, chiar dacă segmentele din Germania în în aval nu sunt încă finalizate. De ce nu folosim străpungerile deja existente? Cred că ar trebui să ne schimbăm puțin mentalitatea. m a referit și la segmentul Erfurt-Nürnberg, însă podul de la Messina nu l-ați menționat deloc. Poate că ați putea să ne des câteva detalii și în acest sens. Domnule Balaș, nu ați spus nimic despre Stuttgart 21. Întreaga lume vorbește despre aceste proteste. Cetățenii din Stuttgart protestează, manifestează cu vehemență, pentru că costurile au explodat. Și de aceea ne întrebăm și în Germania, dar și în Europa, dacă toți banii merg spre Stuttgart și nu mai rămâne nimic pentru restul proiectelor de infrastructură, ce ne facem? Așa ceva nu, nu e posibil. Și încă o dată, gara de la Stuttgart nu este un proiect european, niciodată Comisia Europeană sau Parlamentul European nu au fost de acord cu această relocare a gării pentru a transfera o ungară subterană. Trebuie uh, menționate clar și răspicate aceste lucruri. 70% din persoane folosesc gara din Stuttgart ca gara de tranzit. <clears throat> Dar nu s-a ținut cont nici de transportul de mărfuri. Nu se poate însă să nu se facă acest lucru. S-a folosit Uh, s-a luat în calcul doar atunci când a înce- s-a, s-a făcut calculul beneficii-costuri. Acum însă gândiți-vă că construim încă o cale ferată care de fapt nu se pretează pentru <clears throat> transportul de marfă. Gândiți-vă așadar ce înseamnă acest lucru în condițiile în care vorbim tot timpul că ar trebui să transferăm mărfurile de pe șosele pe calea ferată. Cu totul altfel stau lucrurile la Viena, Viena care este un exemplu. Însă la Stuttgart vom avea parte de o nouă zonă de congestie. Nu se poate să investim miliarde și să creăm astfel un o nouă zonă de congestie. Domnule Brinkhorst, Italia ar trebui să încheie trei uh, contracte, iar uh, acest lucru ar trebui să se întâmple la finele lui 2010. Chiar credeți că e realist? În Acum, domnule Brinkhorst. Germania preferă să nu acceseze 23 de Uh, milioane din uh, fondurile europene pentru a pune în aplicare proiectele RTMS, nu cred că este o chestiune de costuri. Poate că până la urmă este și un avantaj competitiv pentru Deutsche Bahn dacă ERTMS nu este introdus. Pentru că se spune tot mereu că partea tehnică nu este clară. Există 20 uh, de sisteme de siguranță diferite în Europa, dar pe care le-am înlocuit prin 20 de sisteme ERTMS diferite, care nu ar fi compatibile. Asta este argumentația care uh, se aduce în Germania. <clears throat> Am vrut să mă mai întreb de ce coridorul 1 nu se prelungește și până la Rostock și Copenhaga, pentru că în momentul de față se extinde și segmentul Berlin-Rostock dar există o porțiune lipsă cu 10 km înainte de portul din Rostock și înainte de Berlin o, o lipsă pe un tronson de ERTMS. Cum rezolvați dumneavoastră această chestiune la nivel politic până la urmă? Pentru că francezii nu vreau ERTMS, spaniolii vroiau și în, în ultimul rând de ce nu creăm o mai mare amortizare la acordarea contractelor de execuție? Și asta este un aspect interesant. Mulțumesc! Mai căl de când ai început să vorbești, mi s-a lungit și lista de vorbitori. Presupun, doamnă Well, că aveți și dumneavoastră îndoiel în ceea ce privește Stuttgart 21. Next. I, I want to try and... Voi încerca încă o dată. Dacă următorii vorbitori uh, vor să se refere din nou la Stuttgart 21, vă rog să fie mai subcinți. Are cuvântul doamna Rană. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca și de data asta să fiu succintă, mai ales că aceste lucruri pe care le avem de spus se repetă. Însă, în calitate de austriacă, aș dori totuși să le întreb pe domnul Cox vis-a-vis -vis de tunelul de la baza Brennerului. Mă <clears throat> uimește de fiecare dată cât de uimiți sunt oamenii atunci când află cât de costisitoare sunt astfel de proiecte de infrastructură când este vorba de construirea unui tunel. De aceea, mi se pare că este o coincidență foarte favorabilă că în momentul de față în Austria să se discută bugetul pentru anul viitor și este vorba și de alte tunele din Austria, Semmering și Kunar. Eu vă doresc uh, mult succes cu Italia în ceea ce privește negocierile. Poate că va trebui să dați dovadă și de mai multă creativitate. Ce m-ar interesa însă în plus, pentru că au existat zvonuri că în ceea ce privește tunelul Brenner, ar exista anumite probleme de natură geologică, la fel ca și pe segmentele din Amonte. Poate ne puteți da câte precizări aici. Mulțumesc, doamnă Rană. Are cuvântul acum doamna Lichtenberger. Știm probabil ce va avea de spus și doamna Lichtenberger, așa -i? Da, mulțumesc. Trebuie să-mi cer scuze. Trebuie să plec și să vin tot mereu, pentru că în paralel am și comisia jurii astăzi ceea ce e dificil. Așadar, nu am reușit să ascult prezentările tuturor vorbitorilor, dar le-am citit rapoartele s-a constatat că proiectele, și aici vorbesc în primul rând cu domnul Cox, nu sunt viabile dacă nu sunt asigurate segmentele din amonte sau din aval. De aceea, acest, această legătură pentru tunelul Brenner din partea sudică trebuie pus semnul întrebării pentru că nu există în momentul de față nici măcar proiecte și știe toată lumea că durează trecerea de la faza de proiect la faza de construcție în Italia. În plus, se mai știe că tunelul feroviar în Italia costă mult mai mult decât în restul Europei. Sunt chestiuni care reiesc din statisticile cu privire la segmentele deja construite, din păcate. De aceea, cred că aici trebuie să distingem între fapte, date clare și promisiuni. Cert este că în momentul de față nu există nici măcar planificări Poate că la un moment dat se vor găsi însă bani și în Italia cu care să se poată construi acest tunel. De aceea, rugămintea mea, haideți să analizăm alte alternative de trafic. Un al doilea punct, o întrebare pentru domnul Balaș. Eu cred că este foarte interesant ceea ce spune dânsul. Are parte de un coridor foarte frumos, cu excepția câteva, câtorva probleme de detaliu. Uh, Însă și în cazul dânsului o întrebare pe care o pun tot mereu. Eu cred că ar fi important să includem și triunghiul industrial din Bavaria prin includerea unei șine și în nordul Bavariei. Și aici vă întreb dacă există și în acest caz o luminiță la capătul tunelului și din fericire nu e nevoie de un tunel aici, pentru că astfel devine o chestiune realizabilă. În rest, o constatare de ordin general. Statele membre amenință să reducă bugetele pentru Uniunea Europeană, însă fiecare stat membru dorește ca din bugetul astfel redus să profite la maxim. Fără o cofinanțare asigurată nu se poate. Și aici putem spune cu toții, și este un vechi proverb german, acolo unde există bani, până și împăratul și-a pierdut drepturile. Oricum, voi încerca să mai iau încă o dată legătura și cu dumneavoastră direct. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Fayon. Hvala lipa in hvala sunt coordinator. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc și coordonatorilor pentru rapoartele lor foarte cuprinzătoare. Poate ar trebui să vă explic puțin care este perspectiva slovenă asupra situației. Domnule Brinkhorst, mai întâi mă bucur că Ați finalizat uh, aspectele politice ale acestui uh, al șaselea proiect prioritar. Ați spus că Slovenia a înregistrat uh, progrese considerabile în bunătățirea structurii feroviare interne, dar, pe de altă parte, sunt îngrijorată pentru că în implementarea acestui al șaselea proiect au fost întârzieri și proiectul nu a fost unul uniform. În ceea ce privește Slovenia, Cred că, într-adevăr, ar trebui să modernizăm linia feroviară de pe cel de-al cincilea coridor paneuropean, tot în cadrul celui de-al șaselea proiect prioritar. Acest coridor va ține seama de transportul de mărfuri din portul Copăr și de, de la alte porturi adriatice. 60% din transportul de mărfuri din portul Copăr merg în Ungaria și în Asia de asemenea. Acest al cincilea coridor paneuropean, care este totodată și al proiectul prioritar numărul 6, reprezintă un punct important de integrare între cel de-al 10-lea coridor care face legătura între nordul și sudul Europei. Acest coridor trebuie extins și către Balcanii de vest. Și mai trebuie subliniat ceva. Noile state membre nu au reușit să ajungă din urmă vechile state membre după 2004. În Slovenia, de exemplu, marea parte a infrastructurii rutiere a fost finanțată din bugetul național. Deci, părerea mea este că atunci când vă gândiți la cofinanțarea anumitor proiecte din statele membre, ar trebui să țineți seama nu doar de fondurile alocate pentru un anumit proiect, ci să vă gândiți și la câte fonduri pe persoană într-un stat membru au fost acordate pentru un proiect prioritar. Și la final, o întrebare scurtă. V-ați exprimat îngrijorarea în raportul dumneavoastră că au existat câteva întârzieri de partea italiană, ținând totodată și de noul acord de la Torino între Franța și Italia. Și ați spus că dacă nu se ajunge la un acord până la sfârșitul anului, vor apărea întârzieri considerabile în acest proiect. Dar sunteți optimist cu privire la uh, încheierea unui asemenea acord până la finalul anului? Uh, cu privire la noul contract uh, pentru Torino? Se poate ca proiectul uh, prioritar să fie amenințat de acest lucru? Eu cred că schimbarea priorităților în acest moment ar uh, avea un efect foarte negativ. Mulțumesc! Grazie, Presidente. Stasera a avut o Mulțumesc, domnule președinte. Metafora aceea dată de domnul Cox cu oul și cu găina a fost foarte mm, apreciată în această seară și am o întrebare folosind tocmai această metaforă. Can't Posso? 1 eh, face un nou la Berlin și ar trebui să moară găină la Palermo. Dar, în raportul, dumneavoastră nu ziceți nimic de moartea găinii. Nu vorbiți de Palermo. Și atunci, întrebarea mea este, concret, care este calendarul pentru realizarea acestui tronson? Care sunt costurile și fondurile care vor duce la nașterea acestei găini, mai ales puntea peste strâmtoarea Messina. O a doua întrebare. Există un plan B pentru Lyon și Torino? Fiindcă e inutil să spunem că nu există probleme. Ar fi mai bine să ne gândim la lucruri fezabile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kuhn, acum. Fără Stuttgart 21. Uh, ich glaube, das ist notwendig. Eu cred că e necesar și acest lucru a fost menționat de toți cei patru coordonatori și anume că trebuie să ținem cont și de situația economică de la nivel mondial. Din est ajung fluxuri importante de mărfuri prin Marea Mediterană la noi în Europa. De aceea avem nevoie de mijloace variate pentru a le distribui. Nu e suficient să zicem că avem tunelul Gotthard și avem transportul de perin și că nu ne mai trebuie un uh, tunel Brenner 2. Dar avem nevoie de acesta pentru că trebuie să asigurăm livrări și în Europa de Est. Și apoi mai avem nevoie și de extinderea porturilor de la Mediterană. <clears throat> și dacă vorbim de porturi, atunci trebuie asigurată și o adâncime corespunzătoare pentru ca și nave de tonaj mare să poată acosta acolo. Unii care doresc proiectul spun uh, că e vorba de costuri mici, iar Stuttgart 21, pe de altă parte, este o mare groapă neagră. Eu spun însă doar că avem nevoie de cifre clare, pentru ca și în Germania să putem avansa unitar cu acest RMTS. Și domnul Lecox, spuneați că ați ajuns deja un la acord în ceea ce privește prelungirea uh, de, dinspre Berlin până la Rostock a acestui segment în cadrul TNT uh, 1, așadar uh, e deja răspunsul la întrebarea domnului Kramer. Însă uh, nu voi spune nimic despre Stuttgart 21 pentru că sunt în favoarea acestuia. Mulțumesc, domnule Riche. Eu nu o să vorbesc, domnule președinte, despre Stuttgart 21, deși cunoștințele mele privind uh, cunoștințele feroviare au progresat semnificativ astăzi. Mulțumesc coordonatorilor pentru munca și devotamentul arătat și prima mea întrebare este că nimeni nu s-a fost niciodată. Demande si c'est pas ce que nous faisons că la toți ne este ușor să dirijăm muzica pe care o auzim la radio. Dar capacitatea de muncă și de sinteză reprezintă unul din mijloacele pe care le avem la dispoziție. O să fac câteva observații. Prima este că atunci când privim uh, proiectele, ele ne arată cum uh, avansează lucrurile, cum uh, ne confruntăm cu dificultățile, dar vedem și că există dificultăți. Dacă privim mijloacele efective pe care există pentru transporturi, vedeți că avem un miliard de euro pe an pentru TNT. Deci dacă ne-am acorda uh, toate politicile către TNT, am realizat un kilometru pe an și în 50 de ani am terminat tunelul. În rest, n-am fi fă- nu, nu vom face nimic. Integralitatea politicilor ține de state și de regiuni, chiar prin intermediul propriilor noastre fonduri. Pentru că fondurile structurale sunt cele care mm, sunt implicate aici. Având în vedere proiectele, întrebarea mea este dacă ne vom preface în continuare că dirijăm politica rețelelor transeuropene sau ne vom oferi mijloacele ca să facem asta într-adevăr. Pentru că tulburările cu adevărat grotești între cei care într-adevăr dirigează și felul în care se întâmplă lucrurile sunt evidente. Și uh, TNT este foarte simbolic chiar și dincolo de RTMS, pentru că și dacă toate aceste rețele transeuropene s-ar construi, chiar dacă totul ar fi ca trebuie, cum trebuie, lucrurile nu ar merge, pentru că nu există armonizare, pentru că nu există securitate unică, pentru că nu există interoperabilitate, pentru că avem probleme cu personalul și materialul și am fost surprins să ascult cu, să-l ascult pe domnul Vink, care a vorbit despre RTMS fără să zică nici măcar o dată numele Agenției Feroviare Europene, care este, până la urmă, singurul instrument operațional pe care îl avem. Vă reamintesc în trecere că Parlamentul a refuzat 600 de mii de euro uh, acestei agenții. Și este uimitor când vedem ce mari sunt mizele. Sigur, domnule Ving, că atunci când uh, vă spune, uh, de, vi se spune de ce nu se acordă bani pentru RTMS, înseamnă că nu vor să acorde acești bani. Uh, pentru că au un avantaj extraordinar din păstrarea acestor monopoluri și non-operabilitate, interoperabilitatea este mijlocul cel mai bun de a face acest lucru. Îmi închei intervenția aici. Eu o să iau bucățică cu bucățică toate segmentele care au fost menționate și ansamblul problemelor care există la gările din Germania sau din Austria și alte subiecte pentru a spune pur și simplu că putem fi convinși că dacă nu reluăm lucrurile în mână, politic vorbind, nu o să facem decât să privim statele și coordonatorii cum fac ce pot cu mijloacele pe care le au. O să vedem cum statele continuă să discute uh, doar la nivel interguvernamental despre aceste relații europene. Mulțumesc, domnul Bach, acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor patru coordonatori pentru explicațiile foarte interesante pe care ni le-au pus la dispoziție. S-a spus, s-au spus deja așa de multe din partea antevorbitorilor lor mei, încât nu mai am întrebări legate de coridoare. Aș dori însă să-l întreb pe domnul Fink în ceea ce privește RTMS. Pentru că spuneați inițial că este deja instalat sistemul în 10 țări și v-aș întreba dacă aceste țări au același nivel tehnic, același înalt nivel tehnic și a doua mea întrebare, se fac multe eforturi de a dota infrastructura cu RMTS. Care este situația în ceea ce privește materialele? Eu știu că, datorită crizei economice, multe companii care utili- utilizează materiale mai vechi și nici măcar nu se gândesc să doteze aceste materiale cu echipamentele moderne în acest sens? Credeți că puteți stabili anumite termene? Pentru că altfel, la ce ne folosește o infrastructură cu tehnică înaltă? Nu este până la urmă echipat cu sistemele pe care ni le dorim? Sau cum credeți că ați putea face o coordonare astfel încât uh, să nu apară această discrepanță între infrastructură și material. Mulțumesc, domnul Koch. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Cox. Nu ați spus nimic de secțiunea TNT 1 Frankfurt-Berlin-Erfurt. După ce 60% dintre investiții au fost finalizate, toate podurile, toate uh, tunelele. În momentul de față se demarează o campanie din partea verzilor din Germania care doresc oprirea lucrărilor. Cunoașteți problema și ați întreprins deja ceva în acest sens, astfel încât proiecte similare să nu mai poată fi frânate în acest fel. Mulțumesc, doamna Wills. Mulțumesc. La, ascultând raportul domnului Balaș, mă miram că magistrala Paris-București se termină la Stuttgart și nu pot fi decât de acord cu domnul Kramer vis-a-vis de cele spuse cu privire la scutea 21. Am întrebat comisia dacă există fonduri pentru această modernizare. Mi s-a spus că nu. Poate că broșura a creat o anumită confuzie în acest sens, pentru că nu e clar dacă acest uh, proiect de magistrală cuprinde, de fapt, și gara din Stuttgart. Poate că și consultantul doamnei Merkel a fost indus de, în iroare de aceste informații. Trebuie știut că gara din Stuttgart se află în într-o vale și că a fost uh, la momentul construcției o realizare măreață la, a ingineriei de la acea vreme. De asemenea, protestează și persoanele care utilizează segmentul Wendling Bost pentru că cu această nouă gară nu s-ar elimina problemele care există în traficul regional. Mă întreb dacă acești bani mulți care sunt necesari nu ar putea fi utilizați mai bine. Mulțumesc că am ajuns la finalul listei mele cu domnul Cacin. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani gospodje coordinatori. Stimați coordonatori, mai întâi doresc să vă felicit pe toți Mă bucur foarte mult că ne-ați permis o discuție atât de cuprinzătoare și vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru, până acum. Ce aș dori să subliniez eu este ceea ce urmează. Cred că ați înțeles că nu avem mijloace financiare suficiente pentru a investi în infrastructura de transport, pur și simplu. Nevoile noastre sunt mult mai mari decât fondurile. Totodată, banii care există nu sunt activați la timp. Nu știm cum să-i folosim în mod oportun. Nu există niciun singur proiect în care să nu ne confruntăm cu întârzieri. Și acesta este un paradox. Nu contează opțiunea politică care privește această infrastructură. De îndată ce infrastructura e funcțională, sigur, cetățenii sunt mulțumiți, și primesc cu brațele deschise o asemenea infrastructură. În general vorbind, sunt bani europeni bine investiți. Prin urmare, dragi coordonatori, vreau să vă întreb următoarele. Aveți un plan B în curs de pregătire? Și nu mă refer la coridoare alternative, ci vă gândiți efectiv la un plan B care să fie necesar pentru ca noi să putem utiliza fondurile neutilizate în alte proiecte, astfel încât să stimulăm întregul proces și să creăm o dinamică nouă? Noi, ca instituție europeană, ar trebui să putem folosi în mod oportun toate mijloacele financiare. Nu sunt expert financiar, dar dacă vorbiți cu Ian Mulder, o să vă spună el de ce nu folosim la maxim mijloacele pe care le avem la dispoziție. Bineînțeles că noi vorbim tot timpul despre drepturile pe care le avem, dar când vorbim despre obligații, atunci suntem destul de tăcuți de obicei. În țara mea spunem că nu avem prea multe mijloace financiare la dispoziție, dar problema este că nu știm cum să folosim fondurile europene care există. Trebuie să fim mai flexibili în utilizarea finanțării europene existente. Trebuie să transferăm aceste fonduri europene către proiecte mai dinamice și care ar putea aduce beneficii. Trebuie să avem principii foarte clare aici. Dacă nu garantăm o bună guvernanță, atunci nu vom realiza progrese. Trebuie să facem uz de fondurile pe care le avem. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte să dau cuvântul coordonatorilor, o observație scurtă din partea mea. Nu aveam de gând să vorbesc, dar domnul Riche a abordat un subiect în care îi dau dreptate cu privire la RTMS. Din perspectiva mea, RTMS este cheia care descuie ușa interoperabilității feroviare și dacă nu găsim cheia la ușa potrivită, atunci ușa rămâne închisă și nu contează. Sigur, putem trage linii pe hartă, suntem nemaipomenit de bun la alta. Spune adesea Comisiei să nu facă o hartă, pentru că politicienilor le plac la nebunie hărțile. Și atunci toată lumea începe să își deseneze propriile linii pe hartă, dar elementul cheie se referă la prioritizare. Trebuie să prioritizăm, să vedem ceea ce ni se pare important în cadrul rețelei transeuropene și pentru mine nimic nu e mai important decât ERTMS, fiindcă, după cum am spus, aceasta este cheia care ne descuie ușa. Elementul care acoperă, dacă vreți, toată Uniunea Europeană, nu doar o secțiune a ei. Și atunci cred că trebuie să ne gândim puțin la acest aspect în aceste vremuri de austeritate, când banii sunt foarte puțini. Și, după cum spuneam, domnul uh, vicepreședinte Riche avea dreptate când a accentuat acest lucru, pentru că fără această cheie, ușa interoperabilității feroviare rămâne închisă. Bun, o să dau acum cuvântul coordonatorilor, cum am făcut și mai înainte. Aveți destul de multe lucruri de discutat și pentru că s-au pus foarte, foarte multe întrebări și s-au făcut foarte, foarte multe observații, dar asta înseamnă, nu înseamnă că aveți foarte, foarte mult timp la dispoziție ca să răspundeți. Domnule Cox, încep cu dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc uh, deputaților pentru întrebări. O să mă refer la cele care mi s-au adresat mie. Domnul Cancean, sunt de acord că trebuie să învățăm din trecut când privim spre viitor, dar trebuie să aducem și realism și optimism în ecuație. Aveți dreptate cu privire la finanțare, nu intru în detaliu aici. Cofinanțarea. Aceasta va, problema cu cofinanțarea se va extinde pe viitor și cred că așteptările la nivelul regiunilor cu privire la contribuția europeană în acest domeniu nu se va diminua pe viitor. Asta e o chestiune strategică uh, la care, de care se ocupă Parlamentul și instituțiile. Sunt de acord, coordonatorii au un rol în ceea ce privește ineficiențele locale, adică capacitatea de a ajuta pe oameni prim uh, pentru a găsi soluții prin rezolvarea problemelor. Asta este un rol pe care îl acceptăm cu toții. Doamna Ayala Sanders s-a referit la raportul la jumătatea intervanului și Italia și secțiunea de sud, tronsonul de sud. E adevărat, există mari întârzieri, inclusiv în ceea ce privește planificarea și pregătirea, ce să mai vorbim de construcția propriu-zisă. Există o serie de elemente între Fortet și Verona, cu, în partea de sud, care trebuie să fie abordate și uh, există cinci acțiuni prioritare pentru fazele finale de proiectare și construcție. Și pot să spun că ce s-a făcut în Fortețo, Ponte Gardena și în planificarea um, părții subterane de la Ponțano sunt în faza avansată de pregătire și probabil, după părerea mea, se vor bucura de marjele de flexibilitate indicate de comisie în prezent. Adică uh, condiții tehnice, politice și financiare pentru a folosi eh, Fonzalo până în 2013, posibil 2015. Cred că aceste două părți, în special, vor fi gata să eh, se bucure de acea marjă de flexibilitate cu acele condiții europene care trebuie să fie îndeplinite la timp în spațiul, în intervalul oferit. În ceea ce privește celelalte elemente, uh, care țin de ocolirea Trento-ul și accesul uh, în Verona. Pe baza informațiilor detaliate pe care le-am primit, cred că sunt înapoiate la, încă în faza de proiectare față de alte tronsoane menționate și dacă avem în vedere revizuirea tehnică la jumătatea intervalului, motivul este că fondurile alocate pe termen imediat ar putea să fie pierdute în prezent. Dar vreau să subliniez încă o dată cele spuse de comisar. Orice proiect care este fiabil pe viitor poate să revină în discuție în, următorul, în următoarea uh, perioadă financiară. Deci dacă ceva se pierde, nu se pierde pentru totdeauna. Dar în ceea ce privește fondurile actuale în perioada actuală, s-ar putea ca aceste um, întârzieri să ducă la trecerea în, următorul, în următoarea perioadă financiară și există o diferențiere, deci, în abordare, dar se vor înregistra progrese și important este să subliniem un lucru menționat deja de mai multe ori și în alte întâlniri și astăzi aici, și anume pot să ai încredere în autorități, trebuie să exerciți presiune asupra autorităților și așa mai departe. În Italia, anii aceștia s-au făcut mari eforturi politice și administrative pentru liniile bugetare. Avem rapoarte detaliate din partea Curții de Conturi pentru existența unei capacități bugetare pentru a construi în tronsoane pentru îndeplinirea cerințelor curții de conturi. Și toate acestea sunt uh, legate de infrastructura birocratică și administrativă și a fost nevoie de timp, de efort politic și um, cred că autoritățile italiene transmit un mesaj că sunt pregătite să facă aceste lucruri, dar vor exista întârzieri în ceea ce privește accesul gradual la finanțe pe acest um, segment. Doamna Mai Kaiser s-a referit la Germania, mai ales la accesul în partea de nord și domnul Koch și alții au revenit la aceeași întrebare. Cum am spus, puteți găsi în raport detalii, dar vreau să vă reamintesc progresele minunate îndeplinite. Domnule Koch, așa cum ați spus, Berlin și Halle, Leipzig și Nuremberg, München, Aici există deja serviciu Halle Leipzig și Ebensfeld sunt secțiuni care urmează și mi se spune că ar trebui să se încheie la timp între 2015 și 2017 respectiv și apoi Lebensberg Nuremberg trebuie să se finalizeze până în 2017 modernizarea. Domnul Kramer s-a referit la faptul că aceste date vor fi amânate în timp. Tot ce vă pot spune acum este ce știu, ce mi s-a spus și lucruri în care trebuie să am încredere. Ministrul Ramsar mi-a spus că aceste tronsoane vor fi finalizate la timp și cei din Ministerul de Infrastructură mi-au spus că vor finaliza la timp. Și atunci, când vorbim despre accesul de la München la granița cu Austria, deci partea de nord, s-ar putea spune că aici există niște neclarități și eu spun că e adevărat că uh, amânarea n-ar trebui să fie însă atât de mare încât să pună um, în pericol celelalte părți. În cadrul audierii am spus că dacă ai un tunel fără căi de acces, e ca și cum ai avea un bar irlandez fără bere, ceea ce e un lucru foarte trist și n-am vrea să ajungem în astfel de situații triste niciodată. Domnule Kramer, în ceea ce privește uh, termenele din Germania, v-am spus, podul Messina n-am discutat cu Italia pe acest subiect. De când am fost numit, m-am axat pe căile sudice de acces în termenii tocmai descriși de mine în fața dumneavoastră în ceea ce privește faptul că percep realitatea în mod denaturat ce am să vă spun este că fie dumneavoastră, fie eu am dreptate. Zic să așteptăm să vedem. Dar eu mă aștept că anul viitor vom ajunge la tunelul Corbrenning din Forteța și Innsbruck. Se va face într-un soane, deci nu uh, dintr-o primă, totul într-o primă fază și aș fi foarte dezamăgit dacă peste un an mi se va spune că acest lucru nu s-a realizat în ceea ce privește Rostock, menționat de mai multe ori. Conceptul rețelei centrale și așa mai departe nu se regăsește în uh, raportul la jumătatea intervalului, dar mă bucur, domnule Cun, că v-ați referit la porturile din Adriatica. Am fost la o prezentare în Berlin făcută de domnul Costa, care a descris posibilitatea de a transfera bunuri din Orientul îndepărtat către aceste zone prin distribuirea pe rute europene. E foarte bun și sunt de acord. Cei care spun că tunelurile prin Elveția uh, îndeplinesc cerințele de capacitate din acest punct de vedere nu au dreptate din punctul meu de vedere mai ales în ceea ce privește aceste porturi adriatice, Rostock, Barley și altele, suntem abordați, ni se spune, există o rețea cheie, am auzit cum să ne conectăm și cred că trebuie împreună cu alții să aveți în vedere acest lucru. Doamna Banner s-a referit la Italia și la diferite răzvonuri legate de geologie. Cum am spus, în Italia am văzut voință la nivel politic și birocratic și progres la aceste niveluri care vor ajuta la finalizarea părților din proiect și cred că acest lucru se va întâmpla și va ajuta va fi ajutat de întâlnirea italo-austriacă din 19 noiembrie din Roma. Cu privire la dificultățile geologice, nu sunt expert în domeniu, dar am vorbit cu domnul Conrad Bergmeister, care este uh, șeful companiei care se ocupă de acest lucru. Au um, efectuat peste o mie de găuri uh, pentru a testa terenul, inclusiv în faliile din zona Mării Adriatice și cred că au primit răspunsuri satisfăcătoare. Eu am impresia că acești oameni știu ce fac și că se pot ține de cuvânt. Doamna Lichtenberger, în ceea ce privește abordarea sudică, v-am răspuns deja, iar apoi întrebarea referitoare la finanțare și așa mai departe. Într-adevăr, e o întrebare foarte importantă, e o chestiune importantă la care trebuie să lucrăm și anume această cross-finanțare sau finanțare încrucișată uh, pentru transporturi rutiere, feroviare, acele eurovinete care vor fi discutate la momentul potrivit în această comisie. Și uh, va trebui să abordăm problema și la nivel regional. Mai ales în Austria aud că dacă luăm ce este deja acolo și ce poate exista la nivelul eurovinietei, um, trebuie să fie făcută, dar mai sunt și alte lucruri de făcut și ne pregătim grupurile de lucru pentru platformă pentru, uh, și vom ține la curent cu cum evoluează lucrurile aici. În ceea ce privește eh, metafora cu găina care moare la Palermo, cum am spus, eh, eh, n-am detalii în ceea ce privește accesul prin strâmtoarea Messina. Sunt de acord cu cele spuse de RTMS și domnul Cacin când v-ați referit la buget și planul B. Nu cred că coordonatorii se vor reuni și vor spune că pot rezolva asta. Ne depășește mandatul elaborarea acestui plan B. Însă, anul trecut, timp de multe luni, m-am implicat în campania irlandeză pentru a mă asigura că votul va fi da. M-am implicat voluntar și perspectiva financiară 2007-2013 va fi un alt lucru în care mă implic și vă promis că se va întâmpla. Și dacă instituțiile europene, și nu mă refer la transport, ci și la alte aspecte, aleg să nu își respecte angajamentele în ceea ce privește cheltuirea banilor și prioritizarea utilizării fondurilor, atunci da, ă, nu cred că e o idee bună să le cerem coordonatorilor să elaboreze un plan B. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că un bar irlandez fără bere ar fi într-adevăr un motiv de mișcări populare. Domnule Balaș, aveți cuvântul. Ja, Herr Kramer. Da, domnule Kramer. Nu am menționat Stuttgart 21 pentru că nu este un proiect european. Acest lucru vi-l pot confirma. Asta este poziția Comisiei Europene și uh, lucru a fost uh, confirmat și de domnul comisar. Sigur că pot, poate există o anumită confuzie în Germania, dar noi doi și toți cei implicați știu, pentru că am discutat aceste chestiuni în repetate rânduri, știm așadar că Europa construiește rețele, construim căi ferate și nu gări salutăm construcția de noi gări, da. Am menționat uh, noua gară uh, de traversare din Viena, am menționat noua gară de la St. Pölten, am menționat de asemenea și gara de la Strasburg cu modernizarea care s-a efectuat. Toate acestea fac parte din uh, rețele. Însă există o departajare foarte clară între proiectele care beneficiază de finanțare europeană și cele de care se ocupă autoritățile la nivel național, local sau regional. În ultimii ani, nu am remarcat probleme mai mari la Stuttgart. De ce au izbucnit tocmai acum aceste proteste la Stuttgart? Știți probabil mai bine decât mine acest lucru. Eu pot doar să presupun că lucrurile că, că motivul este începerea lucrărilor de construcție. Așadar, acum cetățenii au văzut cu proprii ochi ce se va întâmpla, ce se întâmplă. Și acum abia se gândesc oamenii la majorările de costuri, care într-adevăr au fost semnificative, pentru că evaluările inițiale au fost de circa 4,7 miliarde de euro, iar astăzi s-a ajuns deja la 7. Așadar, o creștere cu aproape 50%. Ca persoane particulare nu am cumpărat același produs la un preț de 150%. Așadar se schimbă situația politică, evaluarea de asemenea, ceea ce ar fi fost poate acceptabil sub un preț de 5 miliarde, să spunem. Sunt doar presupuneri din partea mea, dar sigur și în politică costurile joacă un rol anume. S-a modificat așadar și situația politică și haideți să nu uităm și situația economică generală, care a dus la probleme în toate statele și în Germania. Așadar, pe o de parte, majorarea costurilor, pe de altă parte, dificultăți economice care duc la o astfel de situație. Soluția trebuie să se găsească în Germania, în landul Baden-Württemberg, Baden-Württemberg și în orașul Stuttgart. Și soluția ar trebui să fie una politică, financiară și tehnică. Stuttgart uh, are un trafic local foarte mare. Mulți oameni uh, fac naveta practic în oraș. Poate că trenurile internaționale, trenurile rapide, au un rol mai mic Mulți prieteni mă întrebau când va funcționa trenul dumneavoastră miraculos? Când vom putea noi să zburăm de la București, de la Budapesta, de la Bratislava până la Stuttgart și de acolo să ne urcăm în uh, trenul de înaltă viteză până la să ajungem la Strasburg, la Parlament. Dar aici se făcea referire și la legătura cu aeroportul. Nu este important. E important așadar să se facă această legătură între aeroport și trenurile de mare viteză. Da, asta poate este altceva. Acum, pentru mine, problema e congestia pe ruta noastră care se creează la Stuttgart. Știți ce bine e să poți ajunge la Paris uh, în patru ore sau mai puțin de patru ore de la Stuttgart. Există și o îmbunătățire semnificativă în Austria și și în Bavaria, Ne așteptăm în paralel la transportul de mărfuri să existe și transport de pasageri, așadar segmentul de la München va merge prin Mühldorf și nu prin Rosenheim, așa cum era traficul de pasageri până acum. Și de acolo abia, deci Münchendorf și abia după aceea Freilassing. Ne-am întâlnit cu domnul Ramsauer la Berlin. Personal mă voi duce pe 12 noiembrie la München pentru a discuta încă o dată toate aceste programe, așadar mă ocup în continuare, vă asigur. Și ce doream să mai adaug? Interesele ar trebui clarificate în interiorul Germaniei și abia după aceea intervine Uniunea Europeană. E nevoie de o poziție unitară din partea tuturor landurilor, a statelor și abia după aceea putem interveni și noi cu cofinanțarea. Eu pot să intermediez între state, dar nu la nivel intern. ÖRTMS haben Sie auch gefragt, aber das ist Herr. Ich hatte konkret gefragt. Vă întrebasem concret ce îmbunătățire ar aduce acest tronson și sub aspectul reducerii emisiilor? Și eu, la rândul meu, mă referisem la deficitul transporturilor de mărfuri. Aici vă pot răspunde că am preluat doar acum acest dosar, voi clarifica aceste lucruri și ca și în trecut voi contacta membrii Parlamentului European implicați direct și vă voi furniza un răspuns concret pe care nu-l pot da astăzi. Mulțumesc. Domnul Brinkhorst are cuvântul în cele ce urmează. Domnule președinte, cred că e foarte bine că Comisia a indicat această dimensiune a revizuirii la mijlocul perioadei. Sincer vorbind, prima întrebare a fost dacă suntem mulțumiți. Da, sunt foarte mulțumit. Pentru că eu cred că se apropie momentul adevărului în Europa. Colegul meu a, spus, a pus problema altfel, și anume, uh, Oare statele membre vor fi cele care vor conduce Europa sau comunitatea europeană? numită acum Uniunea Europeană mai are încă un rol de jucat. Și, paradoxal vorbind, în sens strategic, revizuirea la mijlocul uh, perioadei va ajuta dimensiunea europeană. În ce sens? Pentru că, într-adevăr, și am fost și eu membru al uh, instituției pe care o reprezentați și această instituție a căutat întotdeauna mai mulți bani și mai multă influență și salut acest lucru. Dar adevărul este acum că situația s-a întors puțin și poate îmi depășesc puțin rolul uh, așa că o puteți să-mi cereți să îmi fac harakiri dacă vreți după ce ter- termin. Dar ideea este că, într-adevăr, trebuie să facem alegeri și asta înseamnă și să avem instrumentele. Comisia nu este doar servitorul statelor membre, se pune prea mult accentul pe acest lucru, iar rolul său de jucat. Ce înseamnă această revizuire? prelungirea de la 2013 până la 2015 și totodată statele membre au responsabilități mai clare și va trebui să se facă alegeri acolo unde banii nu sunt suficienți. Domnul Kramer spunea că îmi dorește foarte mult succes și mă întreba dacă cred că sunt în, suntem în momentul adevărului. Da, cred că suntem în momentul adevărului. Nu știu ce vor face guvernele francez și italian cu tratatul de la Torino. Am propria perspectivă asupra acestui lucru. Ei, ei știu care este aceasta, nu are sens să o repet, dar uh, în calitate de coordonator, pot să spun că este e interes strategic maxim pentru italieni și pentru francezi, pentru că dacă nu reușesc să ajungă la un acord și o să revin imediat la Slovenia, restul liniei devine inutilă. Din nu am auzit nimic despre Valea Suza și sper că asta să nu fie o provocare pentru domnul Camer. Dar este clar că aliniamentul de partea italiană este clar, dacă nu se ajunge la un acord cu privire la finanțare, o să se eliberează niște bani și o să ia altcineva. Poate sunt puțin pedant aici, dar această revizuire la jumătate a perioadei este un mecanism de competiție între statele membre și trebuie să avem curajul convingerilor noastre. Spun că este un mecanism de competiție pentru că dacă unele state membre nu sunt gata, atunci eu îmi pierd locul de muncă și pe mine nu mă interesează, dar uh, acesta se duce altundeva. Sper că m-am făcut înțeles. Și acest element cred că este pentru prima dată o nouă dimensiune. Spuneam în scurta mea introducere că dacă se, convenește asupra, se convine asupra ERTMS-ului între Italia și Slovenia, Comisia va fi un partener. Textul inițial spunea că uh, ea va fi observator. și autorizat de domnul comisar Calas, am spus că e puțin bizar, pentru că dacă comisia cofinanțează, atunci nu are de ce să fie observator. Asta este și ca răspuns la doamna Rilke. Nu suntem doar o simplă organizație interguvernamentală. Același lucru se aplică dacă după acordul de la Torino se încheie, nu am cum să prezic acest lucru, dar la fel uh, Comisia va fi un partener integral și acolo. Vom putea discuta de pe picior de egalitate cu francezii și cu italienii. Deci, lipsa de finanțare va fi un instrument pentru direcționarea fondurilor. Și dacă la oameni nu le place, asta este. Eu cred că trebuie să avem în vedere uh, dimensiunea strategică, pentru că nu poți să legi Lyon și Torino, ambele niște orașe foarte mari, care acoperă o dimensiune strategică de la est la vest. Deci trebuie ca această linie să se realizeze, dar nu știu dacă se va realiza cât voi trăi eu. Depinde de statele membre și de toți cei implicați. Îmi cer scuze că uh, am uh, vorbit puțin prea mult despre acest punct și revin acum la chestiunea Sloveniei. Da, aveți dreptate. La fel ca în anii 80, când mă ocupam de politica de mediu la nivelul Comisiei Europene, Spania a spus, a întrebat de ce nu putem să facem o autostradă între Madrid și Barcelona sau Madrid și Nord. Pentru că ați stricat mediul din nord, de ce nu putem să facem și noi o autostradă? Sunt de acord, sigur, a existat un blocaj, am survolat toată țara dumneavoastră cu elicopterul, din fericire e destul de mică, deci nu mi-a luat mai mult decât două ore și este uimitor ce ați realizat la nivel rutier. Dar ministrul dumneavoastră este o persoană excelentă, Domnul Flancis a fost un element cheie care a spus acum trebuie să trecem de la transport rutier la transport feroviar. Din nefericire, istoria nu prea se repetă. Slovenia pentru mine este la fel de importantă ca țările de jos sau orice altă țară și nu pot să spun dacă ne putem ocupa noi de infrastructura de acolo. Dar noastră puteți ajuta, puteți ajuta la depășirea greșelilor trecutului. Am citit toată discuția despre legătura și dificultățile dintre Slovenia și Trieste, dar vă rog să țineți minte că în viitor, și cred că și domnul Kun spunea asta mai devreme, o legătură din, între Copăr și Trieste din perspectiva europeană este la fel de importantă ca și din perspectiva slovenă și uh, abătând linia de la Trieste ca să nu treacă prin Coper nu este deloc rațional din punct de vedere al politicii de graniță. Înțeleg care este dimensiunea istorică, dar acum există un acord între cele cinci porturi de la Marea Adriatică. Sigur că în China oamenii nici măcar nu știu unde Trieste sau Coper este. Mă bucur că doamna Pais nu este aici pentru că nu știu dacă ar fi de acord cu mine. Olandezii vorbesc despre Antwerp și Rotterdam ca și când ar fi pe două planete diferite. Dar Copăr și Trieste sunt la 5 km unul de altul. E o potecă de nisip între ele și e atât de greu să se facă o infrastructură corespunzătoare. Eu sper ca uh, Slovenia și Italia să lucreze împreună pentru a ajunge totuși la un rezultat pozitiv. Și în încheiere vreau să vă răspund uh, care e problema cu acest plan B. Cred că domnul Cox v-a răspuns deja, dar oricum din experiența mea cu Japonia, uh, o, o să vă spun câteva idei. De ce au reușit japonezii de atâtea ori în locuri unde Europa a eșuat? Pe continentul nostru, în societatea noastră, e important să fii numărul 1, numărul 2 sau numărul 3 și mai departe de aici nu contează. În Japonia este foarte dificil să fii ultimul și asta este răspunsul meu la planul B. Mulțumesc. Acum domnul Vink care va încheia. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați manifestat. Suntem cu toții de acord că interoperabilitatea este cel mai important element și obiectiv pe care vrem să-l realizăm Dacă ne uităm puțin la economiile noastre și la creșterea de care avem nevoie și la mobilitatea necesară pentru ca acea creștere să se producă, vedem că nu ar trebui să privim diferitele tipuri de transport ca concurând unul împotriva altuia, ci ca fiind complementare. Și trebuie să ne asigurăm că această complementaritate va juca un rol foarte important. Am menționat unul dintre proiectele pe care le avem acum în vedere, Coridorul C, coridorul A, se corectează vorbitorul, Rotterdam-Geneva și apoi cel Anvers-Basel-Lyon. Cum o să le legăm? E o discuție acum care se derulează și un acord între țările de jos și Belgia pentru a uni Rotterdam cu Anvers. Acesta este începutul unei rețele de care avem nevoie pentru a asigura transportul de mărfuri în Europa. Și asta îmi oferă ocazia de a răspunde la una dintre întrebările puse de doamna Ayala Sander. Am făcut un studiu de afaceri pentru coridorul A. Ca să vă dau un exemplu, dacă combinăm cele trei măsuri care există, și anume optimizarea infrastructurii, efectuarea modificărilor necesare pentru optimizarea infrastructurii, apoi în al doilea rând introducerea RTMS și în al treilea rând armonizarea normelor de funcționare între state, atunci pentru liniile existente convenționale care vor fi îmbunătățite, am putea crește utilizarea capacității acestora cu 50%, crescând scoturi cu 25 până la 30% și crescând siguranța cu 20 până la 30%. Deci iată niște cifre destul de importante și cred că în acest sens Chiar dacă uneori activitatea noastră de coordonator pentru RTMS, de exemplu, e foarte frustrantă, uh, vreau să vă spun că aceste cifre ne dau un impuls, fiindcă sunt foarte bune. În ceea ce privește întrebarea domnului Grama cu privire la diferitele sisteme, e adevărat. Există riscul să avem 20 sisteme diferite la final, dacă nu păstrăm lucrurile sub control. Și, după cum am mai spus, Există niște cerințe specifice de siguranță, condiții specifice de licitație și așa mai departe. Toate trebuie să fie eliminate prin negociere cu statele membre pentru ca, într-un final, să eliminăm posibilitatea existenței unor sisteme care concurează unele împotriva altora și fiecare cu planul său. Acestea fiind spuse, Standardizarea și armonizarea sunt elementele cheie și apoi acordul de-a uh, lungul coridoarelor pentru a elimina decalajele și riscuri de apariție de decalaje. Dacă facem toate aceste lucruri, atunci, într-adevăr, ținem lucrurile sub control. Cum vom face acest lucru? După cum am spus, prin armonizare. Înțelegem acum că cel mai important lucru este faza de testare. Deci e nevoie de o politică, de o strategie europeană comună de testare cu laboratoare care să fie agreate și acceptate la nivel european și acesta este una dintre principalele mele priorități în acest mandat. Să avem o procedură de testare europeană comună. Dacă avem acest lucru, atunci e clar că RTMS va fi standardizat la fel peste tot și nu o să avem probleme să trecem dintr-un stat în altul când traversăm Europa. Apoi s-a mai pus o întrebare. Mi s-a spus că n-am menționat uh, agenția. Dacă n-am făcut-o, îmi cer scuze, fiindcă lucrăm foarte îndeaproape cu agenția și dacă astăzi avem, iată, un standard 230D, asta se datorează datorită colaborării cu agenția, eforturilor agenției și planul pentru a ajunge la 3.00 în 2012, adică următorul standard european, planul acesta deci există datorită agenției. Așa că în acest sens nicio problemă, lucrăm în strânsă colaborare cu agenția și nici nu am putea altfel. Domnul Bagger, de asemenea, s-a referit la standarde, unde se implementează, în ce state, dacă toate statele au aceleași standarde. Există diferențe, mai ales pentru perioada înainte legalizării standardului 230D. Și am propus și Comisia a acceptat să oferim sprijin statelor care au standarde diferite pentru a le aduce la nivelul standardului 230D. Lucrul acesta se întâmplă în prezent și cred că trebuie continuat și pe viitor. În ceea ce privește motivarea, stimularea companiilor feroviare să adopte acest nou sistem RTMS, întâi de toate cred că trebuie să le explicăm avantajele și să fim foarte clari atunci când comunicăm cu aceste companii. Știm că perioada, aspectul esențial nu este alegerea de a implementa uh, RTMS, ci faza de tranziție în această implementare și trebuie deci să facem eforturi mari de comunicare. Dar cred că nu va fi suficient să convingem să convingem companiile ci să avem un program pe care îl și avem și să subvenționăm cei care au RTMS. Și dacă taxa de acces este scăzută pentru um, mijloacele care au RTMS, atunci cred că asta va fi un stimulant destul de bun pentru companii. Sistemul analizat în prezent în Germania nu este eficient. Au spus ne-am angajat pentru coridorul A, dar haideți să vedem cum putem face, în ce perioadă. Dar nu ne putem angaja față de alte coridoare și de aceea, dacă oamenii sunt echipați cu RTMS, vom îi vom subvenționa uh, să își uh, introducă pe mijloace sisteme care permită să funcționeze în sistemul german fără RTMS. Subvenționarea pentru guvernul, din partea guvernului german a companiilor să-și instaleze sistem german pentru că nu sunt pregătiți pentru RTMS nu e prea logic. Nu mai bine ar fi să se investească acei bani în programele acestea pe care le avem? Iată, deci aici ne aflăm în prezent, s-au înregistrat progrese semnificative, dar suntem sigur departe de obiectivele finale. Cum am spus și cu sprijinul care a fost exprimat de uh, autoritățile din Germania, putem merge mai departe și putem face ca lucrurile să fie acceptate și să funcționeze. Mulțumesc foarte mult! Nu vreau să redeschid o discuție, intervenție din sală. Am cerut uh, cifrele concrete pentru instalarea RTMS în Germania, fiindcă spuneți că Germania are uh, cunoștințe greșite. Vink, domnul Vink, să luăm un caz specific. Uh, coridorul A, ca să înțelegeți clar la ce mă refer când spun cifre. Întâi de toate, în Germania s-a vorbit despre 4,5 miliarde Asta este, include nu doar RTMS, ci și reînnoirea tuturor sistemelor de interconectare. În al doilea rând, coridorul A. Dat fiind că ETCS uh, în sine nu poate funcționa, suntem gata să înlocuim interconectările, fiindcă sunt vechi și trebuie înlocuite pe viitor. Și atunci ne întrebăm care sunt cifrele dacă vrem la coridorul la să reînnoim în totalitate interconectările și să introducem ETCS pentru RTMS, atunci e nevoie de 800 de milioane. Putem să analizăm programele din punct de vedere tehnic pentru a avea um, renoire la două treimi din interconectări și o treime cu ETCS, fiindcă e în regulă la interconectări. Asta înseamnă 500 de milioane. Însă astăzi, la nivelul finanțării, sunt garantate doar 100 de milioane, deci trebuie să finanțăm încă 400 de milioane, ceea ce înseamnă că vorbim de o perioadă de 17, eh, vorbim de 17 milioane de ani pe întreaga perioadă, pentru coridorul A. Și dacă analizăm avantajele pentru coridorul A, pentru care guvernul german s-a angajat și toate celelalte țări implicate, e clar că E vorba de 70 de milioane. Asta ar fi problema. Intervenție din sală fără microfon. De, uh, thank you, Mr. Domnul președinte, mulțumesc domnule Kramer. Mulțumesc domnule Vink. Aș vrea să mulțumesc tuturor coordonatorilor pentru prezentarea acestor rapoarte atât de utile și de asemenea pentru a, o sesiune de întrebări și răspunsuri atât care a funcționat atât de eficient. Vă mulțumim și așteptăm cu nerăbdare să ne revedem. Mulțumesc pentru participare astăzi. Mulțumesc. So, that brings me on to any other business. Trecem așadar la ultimul punct, diverse. Dacă are cineva menționat, de menționat ceva aici, trebuie să mă întreb uh, formal. Văd că nu e cazul, atunci permiteți-mi să vă reamintesc că ultima întâlnire a comisiei e luni 9 noiembrie la ora 15. Mulțumirile mele interpreților și personalului de la secretariat. Și Ianis care ne părăsește după atâția ani.